Okay, dear colleagues, good morning. Um, let's start uh, our meeting with... Uh... Dragi colegi, bună dimineața! Bine ați venit la reuniunea noastră. Avem două puncte principale de discutat, mai mult de două, de fapt, dar este vorba de doi piloni importanți ai pachetului bancar, Am ajuns în etapa discutării amendamentelor. Așa cum am preconizat, amendamentele sunt numeroase, ceea ce este normal. And uh, in order to uh, start immediately, I would not say anything more than giving the floor to Gunnar Hockmark for his presentation. Și mă opresc aici, nu mai adaug nimic, o să dau cuvântul lui Gunnar Hockmark pentru prezentare. Vă mulțumesc, mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Au fost depuse aproape 600 de amendamente, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte. Este ceea ce prevăzusem pentru un asemenea raport. Acum, dacă îmi permiteți câteva observații cu caracter general, fundamental, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că instituțiile bine capitalizate nu sunt penalizate prin o povară suplimentară MREL doar pentru că sunt atât de bine capitalizate. Cred că avem nevoie de această de o perspectivă holi, holistică. Dacă o bancă este bine capitalizată, acest lucru ar trebui să influențeze și nivelul cerințelor MRL. Apoi, datoria subordonată nu trebuie să depășească, să fie la nivelul TELAC, capacității totale de absorție a pierderilor. În al treilea rând, proporționalitate. Nu aș dori să intru în detalii prea mari, însă valoarea fundamentală a proporționalității este reprezentată de faptul că băncile care nu ar trebui să treacă prin rezoluție uh, nu au nevoie de MRL, pot pur și simplu să fie um, lichidate. O chestiune care a devenit foarte controversată se referă la discutarea moratoriumului și există o divergență de opinii. În raportul meu, eu precizez că pentru a face față riscului unui, unei perioade prea lungi de timp pentru un uh, moratoriu, s-ar putea ca operația să aibă succes, dar pacientul să moară. Ceea ce înseamnă că banca în realitate nu poate să-și revină. În ceea ce privește amendamentele care se, concentre, se concentrează pe, această, pe aceste puncte, prerogativele de prezo- pre- rezoluție au fost depuse multe amendamente de colegi. Unii spun că nu este nevoie de un moratoriu, alții spun că ar trebui să se limiteze la etapa de rezoluție. Din punctul meu de vedere, ar fi destul de ușor să ajungem la un compromis relevant cântărim toate aspectele importante din acest punct de vedere. În ceea ce privește chestiunile de eligibilitate și MREL, În ceea ce privește clauza de anterioritate, a fost, au fost propuse anumite date. Eu nu doream să menționez o dată anume, tocmai pentru a putea ajunge la un compromis în urma discuțiilor dintre noi cred că este uh, bine să coordonăm uh, activitățile cu dosarul uh, cerere. În ceea ce privește fondurile care pot să facă parte din MREL, care nu, există din nou o divergență de opinii. Eu cred că am putea să fim mai stricți în anumite puncte de vedere, însă fondurile structurale pot fi uh, considerate și ele a fi MRL. În ceea ce privește subordonarea sub, sub nivelul TELAC, din câte am înțeles, există un sprijin destul de cuprinzător pentru abordarea mea. Și Sper că vom putea ajunge la compromisuri. Apoi, orientările generale privind MREL sunt controversate. Foarte mulți colegi consideră că nu avem nevoie de aceste orientări generale și cred că și <clears throat> poate putem să ne îndreptăm în această direcție, poate nu până la capăt. Apoi, MREL intern. Poate este cea mai complicată chestiune aici pentru că este nevoie să găsim un echilibru între țările uh, țintă și cele uh, gazdă. Va trebui să vedem dacă nu putem să ajungem la același echilibru ca și în BRRD, cu anumite ajustări, în funcție de cum evoluează uh, lucrurile. Unii colegi propun să nu există un MRL intern în Uniune, ceea ce mie nu mi se pare a fi realist. Unii spun că nu este nevoie de MRL în interiorul Uniunii Bancare. Uh, Mie mi se pare că cerințele pentru bănci sunt mai dure decât MREL în realitate. Rămâne de văzut ce putem face, însă cred că ar fi important să păstrăm echilibrul pe care l-am obținut în cadrul BRRD. Mai ex- vor mai apărea și alte chestiuni pe lângă acestea cu caracter general poate alte, dacă permiteți câteva precizări. Unii colegi au depus amendamente care, din punctul meu de vedere, readuc pe tapet vechea uh, dezbatere și, exprimându-mă într-un mod uh, eufemist, aș fi, eu aș uh, ezita să readucem în discuții chestii mai, chestiuni mai vechi. Deci, am o atitudine sceptică față de aceste amendamente. Mă opresc aici și aștept să văd care este părerea colegilor, după care putem începe să negociem. Mulțumesc raportorului pentru observații foarte echilibrate. Trebuie să spun că am adus aminte deja colegilor că este este vorba de MREL. Este un ex, și este un, sunt exerciții diferite și să amestecăm exercițiile respective s-ar putea să fie mm, distractiv, să ducă la discuții, dezbateri mai aprinse, însă nu ne garantează că vom ajunge unde ne dorim. Deci abordarea raportorului din acest punct de vedere mi se pare una înțeleaptă. Domnul Silva Pereira. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața raportorului. Suntem aici pentru a discuta în continuare pachetul de reformă a Uniunii Bancare. Mai ales propunerea privind direct, directiva de redresare și rezoluție a băncilor și mecanismul unic de rezoluție, Uh, propunere importantă importantă pentru a crește încrederea în sistemul bancar. Obiectivul principal al Comisiei de modificare a BRRD se leagă de incorporarea uh, standardelor internaționale privind recapitalizare și capacitatea totală de absorție a pierderilor, așa numitul standard TELAC, în, exist- în uh, MRL existente, cerințele minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile. Este un dosar uh, tehnic, însă în spatele acestui jargon tehnic se ascund realități concrete economice, bănci pentru bănci și pentru cetățeni. Pentru mine, drept urmare, este important să găsim echilibrul potrivit. Avem nevoie de un sistem solid care să permită reducerea riscurilor. Avem nevoie de asemenea de un cadru adecvat care să facă față timp, uh, vremurilor dificile în aceste vremuri dificile trebuie să garantăm siguranța depozitelor bancare ale cetățenilor. Cu acestea în minte, o să încerc să ajungem la un compromis împreună cu ceilalți uh, colegi. După cum am menționat raportorul, au fost depuse multe amendamente la BRD 2, aproape 600, și la regulamentul privind uh, cerințele de, de capital propriu, de asemenea, numeroase amendamente. Multe dintre aceste amendamente merg în aceeași direcție. De exemplu, cred că există o dublare a pozițiilor din, privind uh, moratoriul pre-rezoluție. Unii colegi propun eliminarea unui asemenea uh, moratoriu sau cel puțin uh, scurtarea duratei acestui moratoriu. Pe de altă parte, există alte puncte de vedere când vine vorba de MRL intern și nivelul de, de um, decizii proprii um, luate de autoritățile de supraveghere privind uh, TELAC, standardele TELAC am purtat mai multe discuții pe marginea tuturor acestor aspecte. Am văzut care este propunerea AB și BCE de ieri și anume ca orientările generale privind MREL să fie eliminate. Eu aș dori să mă acces pe două dintre prioritățile mele uh, politice, calibrarea cerințelor MREL și problema Uh, dispozițiilor uh, tranzitorii legate de MREL. Când vine vorba de calibrarea MREL, aceasta trebuie să se facă cu, uh, să se facă cu mare grijă, astfel încât rezoluția băncilor să fie sporită și să fie consolidată soliditatea financiară a băncilor, garantând în același timp furnizarea de credită de către, către economie, de către bănci. Nu trebuie să cerem uh, uh, niște un MREL prea mare, disproporționat față de cerințele financiare. Cred că cu toții suntem de acord din acest punct de vedere. Modul în care autoritatea de rezoluție va calcula MREL trebuie să fie prevăzut clar în legislația în temeiul unor, unor criterii obiective și uh, transparente care să ducă la apariția unei formule uh, clare care să țină seama de uh, caracteristicile instituției care trebuie să fie uh, să facă obiectul unui proces de rezoluție. Sunt de acord cu propunerea Comisiei din punctul de vedere al uh, sumei de recapitalizare din pilonul 2 MRL să țină cont de situația grupului uh, care trebuie să treacă prin procesul de rezoluție după încheierea acestui proces. Apoi, cerințele MREL trebuie să țină seama de modelul de afaceri și de structura de finanțare a unei bănci, ținând seama de specificitățile unor bănci care se finanțează prin, uh, de, prin uh, depozite bancare, de exemplu. În al doilea rând, dispozițiile tranzitorii pentru MRL. Avem nevoie de dispoziții clare privind uh, timpul necesar pentru a respecta aceste cerințe minime și perioada minimă de tranziție ar trebui să depășească perioada de tranziție pentru standardul TELAC. Este un punct uh, important pentru că s-ar putea să apară dificultăți pentru piețe de a absorbi un volum mare de datorie emisă într-un uh, timp atât de scurt. Deci cred că ar trebui să armonizăm perioadele minime de uh, respectare a MREL și să permitem autorităților de supraveghere să impună perioade de lungi, mai lungi de timp pentru respectarea MREL. Perioada minimă pentru MREL ar trebui să depășească perioada minimă pentru telacul cel puțin 2 ani deci uh, se meargă cel puțin până la 1 ianuarie 2024, perioada de tranziție pentru bănci care nu sunt GSI, instituții de importanță sistemică globală, ar trebui să fie mai mare decât uh, pentru celelalte instituții, tocmai pentru a fi respectat uh, principiul proporționalității, pentru că încă nu este dovedit faptul că piețele ar putea să absoarbă un volum atât de mare de instrumente de datorii care trebuie să fie emise pentru a acoperi cerințele MRL. Am depus amendamente uh, referitoare la aceste puncte, dar și alte puncte, moratoriul pre-rezoluție, grand feathering, orientările generale privind MRL și acum aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorul pe aceste chestiuni în următoarele um, săptămâni și Uh, luni pentru a obține un rezultat bun care să uh, garanteze stabilitatea financiară și să protejeze uh, fondurile publice. Mulțumesc, domnul Kamal. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru spiritul în care au fost purtate cu discuțiile până acum. Aș dori să spun că amendamentele depuse de CR respectă două sau trei principii. În primul rând, flexibilitatea. Să ne asigurăm că nu avem o soluție universală care să restrângă puterea de acțiune a autorităților de, de, de supraveghere. Apoi, MREL trebuie să țină seama de situația fiecărei instituții financiare în parte și să evităm uh, consecințe neintenționate Mm, din punctul de vedere al ideii acestui moratoriu. Uh, mă bucură că împreună cu Gunnar și cu raportorii nu a discutat toate aceste chestiuni, însă acum permiteți-mi să uh, vă prezint unele dintre aceste uh, chestiuni. În ceea ce privește moratorium, ne opunem dispozițiilor propuse de Comisia Europeană. Cred că trebuie să discutăm mai mult pentru a fi convinși că este nevoie să ne schimbăm uh, părerea sau să vedem validitatea argumentelor din uh, tabăra opusă. Argumentele mm, vehiculate până acum nu m-au convins. Mi se pare că acest moratoriu ar putea să aibă consecințe negative asupra competitivității Uh, din Europa. Grupul nostru preferă eliminarea unui asemenea uh, moratoriu sau dacă ca o soluție de compromis ar putea fi reprezentată de o îngrădire acesteia. Subordonarea MREL, autoritatea de supraveghere, ar trebui să dețină o flexibilitate suficient de mare pentru a Uh, impune MRL uh, în funcție de caracteristicile fiecărei instituții financiare în parte. Deci nu trebuie să fie o, o, o, să avem o abordare prea restrictivă. O autoritate de rezoluție ar trebui să poată să ceară MRL suplimentare din partea unor uh, companii dacă consideră că acest lucru este necesar. Nu susținem amendamente care, cred o, care cer o plafonare a calibrării MRL. Din nou, este o îngrădire a posibilităților autorităților de rezoluție. Dacă ne uităm la MREL interne, TELAC presupune ca MREL intern să se afle undeva între 75 și 90%, însă propunerea Comisiei uh, de fapt îngreunează și mai mult standardul uh, internațional, stabilind o proporție de 90%. Deci nu cred că trebuie să ne implicăm noi. Este evident că uh, marja care trebuie să fie respectată este între 75 și 90%. Uh, Au fost stabilite aceste standarde internaționale și uh, trebuie să avem argumente foarte pertinente pentru a le îngreuna și mai mult sau pentru a le contrazice. Apoi, nu cred că trebuie să eliminăm garanțiile uh, Uh, colaterale. Um, mi se pare că nu este o idee foarte bună din partea Uniunii Europene să diminueze standardele naționale în lipsa unor argumente uh, pertinente. În ceea ce privește orientările uh, generale, mm, și BCE este de acord cu eliminarea acestor orientări generale și sper că și, uh, și colegii vor fi dispuși să cântărească mai mult aceste argumente. În ceea ce privește uh, recapitalizarea internă, companiile uh, interne trebuie să respecte articolul 45. Dacă impunem autorităților un număr prea mare de derogări, acest lucru s-ar putea să fie contraproductiv și unul din învățămintele crizei este că, într-adevăr, supravegherea a fost uh, proastă, însă și uh, companiile trebuie să-și asume o, uh, o responsabilitate. Din punctul meu de vedere, Um, managerii, directorii băncilor ar trebui să fie mai responsabili pentru ce se află în, uh, pe bilanțul uh, băncilor. Există și alte chestiuni la care aș putea să mă refer, însă acestea sunt uh, elementele principale la care am dorit să mă refer acum și aștept cu nerăbdare discuțiile cu Gunnar și cu ceilalți raportori din umbra. Mulțumesc, domnul Clinț, în numele Aldă. Mulțumesc. Îl înlocuiesc pe raportorul nostru din umbră, care nu poate să fie prezent în această dimineață. Mulțumesc lui Gunnar eh, Höckmar și secretariatul IACON pentru întâlnirile pe care le-am avut, pentru întâlnirile pe care le-am avut cu Comitetul Unii de Rezoluție, Comisie, AB și BC, la fel ca și AB și ca Comitetul Unic de Rezoluție considerăm și noi că băncile cu caracteristici similare în UE nu ar trebui să se bucure de cerințe MREL uh, uh, diferite MREL ar trebui să fie impusă în mod automat. În ceea ce privește subordonarea, fie considerăm că este un instrument bun și atunci subordonarea este aplicată tuturor băncilor, indiferent de modelul de afaceri sau de mărimea lor, fie îl folosim ca un instrument pentru a ne asigura că strategia de rezoluție va funcționa pentru a, a respecta principiul niciun creditor să nu se afle într-o situație mai a, proastă decât a, în urma lichid, lichidării Derogările au, sunt raționale, au sens din punct de vedere economic și uh, politic. În ceea ce privește moratoriul, nu cred că există beneficii și cred că va trebui să discutăm uh, mai mult cu ABE, cu Comitetul Unic de Rezoluție pentru a înțelege care este situația. Trebuie să ținem cont de diversitatea sectorului bancar și de uh, soliditatea acestui uh, sistem. Nu trebuie să uităm că băncile noastre sunt active într-un context global. Mulțumesc! În numele grupului GUE, Martin Șirdevan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului și colegilor pentru activitatea și colaborarea noastră de până acum. În trecut, Grupul meu politic a insistat de mai multe ori asupra faptului că avem îndoieli asupra faptului că instrumente ca TELAC și MREL funcționează ă, de fapt și ne-am dorit să prevenim posibilitatea în care băncile să fie salvate prin Uh, fonduri publice. Drept urmare, capitalul acestor bănci ar trebui să fie sporit. Și am făcut uh, propuneri în acest sens în cadrul dezbaterii privind uh, directiva și regulamentul uh, privind propriile fonduri, privind capitalul propriu. Însă am înțeles că nu există o voință politică în, acest, uh, în, în, în Parlamentul European. Deci am încercat să evităm pierderi cât mai mari. Uh, recapitalizarea uh, precauționară, de exemplu, este importantă pentru noi. Mie nu ni se pare urgent o, o dezbatere, o, o discutare a acestui concept, a unei recapitalizări precauționare în articolul 32 din BRRD pentru că s-ar putea să uh, există aici o portiță care să fie folosită în viitor. Deci, prin amendamentul 169 uh, propunem eliminarea articolului 32 uh, din BRRD. Al doilea punct asupra căruia doresc să insist puțin este calibrarea MREL. Aici este vorba și de competențele uh, autorităților de, rez- de uh, uh, rezoluție privind stabilirea MREL și avem două, două amendamente care merg în acest sens. Ne temem că creditul No Creditor Worse Off va fi folosit pentru ca creditorii să fie compensați până la urmă cu sau din fonduri publice, ceea ce nu trebuie să uh, se întâmple într-un proces de recapitalizare internă. Apoi, amendamentul 260 și 261 ne, uh, ne pronunțăm împotriva includerii unor uh, produse structurate, unor contracte derivate în cadrul MREL. Acestea sunt nu, nu doar parțial potrivite pentru asemenea cerințe minime legate de fondurile proprii și pasivele uh, eligibile, deci ar trebui să fie eliminate. Pentru noi este important ca procesul de recapitalizare internă să funcționeze în uh, practică, este important ca pre- prerogativele autorităților de rezoluție să nu fie uh, îngrădite, și din acest punct de vedere, articolele respective nu ar trebui să fie uh, limitate. amendam, și am depus mai multe amendamente care se referă la tocmai la necesitatea de a evita îngrădirea competențelor uh, autorităților de rezoluție. Autori, uh, autori, autoritatea de rezoluție trebuie să poată decide singură care sunt uh, care este MREL-ul necesar pentru o instituție financiară, pentru fiecare instituție financiară în parte. Avem și amendamente privind orientările generale legate de MREL. Știu că există o divergență de opinii. Există o opinie a Băncii, Băncii Centrale Europene Așa cum am uh, discutat deja pentru CR și CRD, articolul 65 privind aceste orientări generale, privind cu ochi foarte, foarte, foarte critici, pentru că nu se prevăd uh, deloc sancțiuni, ci doar sunt formulate niște uh, recomandări generale care pot sau nu pot fi respectate. Drept urmare, prin amendamentul 384 propunem eliminarea uh, articolului uh, 64F. Apoi, articolul 65. Din punctul, din punctul meu de vedere, clauzele cerute de articolul 65 privind recapitalizare internă sunt foarte importante. Uh, Salutăm uh, faptul că s-a introdus această uh, cerere, însă sunt propuse două derogări care pot fi acceptate doar pentru instituțiile care nu au importanță uh, globală. Cam atât. În ceea ce privește BRD, așteptăm cu nerăbdare viitoarele discuții cu raportorul și cu raportorii din umbră și sunt sigur că în legătură cu câteva puncte, cel puțin o să reușim să ajungem la o poziție comună. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Urtasun. Mulțumesc. Mulțumesc domnului raportor pentru că am lucrat bine împreună. Până acum, cu caracter general, o observație. E vorba de mandatul nostru final, care până la urmă va însemna că anumite grupuri nu vor dori să facă un compromis în ce privește reducerea riscului, altele nu vor avea nimic de spus în ce privește, sau nu vor dori să, dori să renunțe nici la recapitalizare, deci nu mai obținem nimic. Asta este problema, pentru că ar trebui ca ambele obiective să poată să fie obținute prin intermediul nostru al Parlamentului și exact aici, în acest pochet, trebuie să obținem scopul nostru politic, adică reducerea riscului, să există planuri de rezoluție pe care autoritățile să poată să le pună în aplicare atunci când este necesar. Și văd că sunt anumite amendamente care, într-un fel, împiedică autoritățile să-și facă treaba în materie de rezoluție și n-am dorit să avem așa ceva, asemenea amendamente. Cât privește calibrarea, AMREL și ghidul respectiv, toate acestea se potrivesc cu ceea ce ne-a spus și BEI și ce ne-au spus și alte entități interesate chiar ieri. Și ne dorim ca la MREL să existe un, uh, un nivel de plecare și apoi autoritățile să poată să considere o ridicare a acestor ședințe, o creștere a lor de MRL. Iar calitatea MRL să însemne că entitatea respectivă poate să facă obiectul lui Belin, dacă este cazul. Și când vine vorba de subordonare, unii spun că nu ar trebui ca datoria subordonată uh, în proporție de mai puțin de 1 să poată să fie o posibilitate pentru anumite bănci. Eu cred că autoritățile trebuie să poată să acționeze și în aceste cazuri și să nu stea legate de mâini și ce privi, de picioare. Ce privește liniile orientative, am discutat ieri foarte interesant în legătură cu rolul uh, BEI și mecanismul unic de supraveghere dar dacă eliminăm uh, linii orientative și nu consolidăm uh, partea obligatorie din MRL, nu este bine. Trebuie să ne asigurăm că, în ce privește cerințele obligatorii pentru MRL, acestea trebuie să fie consolidate sau, dacă suntem numai pe partea de orientare, ghidare, să se uh, aplice tot uh, abilities și restul, ca să nu fie prevederi inutile pentru că dacă nu respecti aceste linii orientative, guidance, să poți să fii și tras la răspundere în consecință. Alte lucruri legate de moratoriu, de astă dată ieri, la discuția privind de mecanismul de supraveghere unică, a fost foarte clar că pentru un astfel de moratoriu e nevoie de consens și cred că așa trebuie să stea lucrurile, pentru că așa s-a întâmplat de pildă în cazul Banco Popular. Și apoi toată această chestiune cu anterioritatea sau drepturile istorice, trebuie să, ne, să nu uităm că avem pentru directivă și o perioadă de grație. Și dacă combinăm perioada de grație cu aceste drepturi istorice, perioada se lungește prea mult. Să nu uităm că directiva presupune această perioadă de grație și să fim atenți la perioada aceasta. În concluzie, pentru noi este foarte important să nu uităm obiectivul principal, adică reducerea riscului, iar planurile de rezoluție sunt făcute în așa fel încât autoritățile să poată să le pună în aplicare atunci când este cazul. Mulțumesc, Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Am prezentat diverse amendamente, așa cum au spus și colegii, și nu puține. Am discutat și cu colegul de la BCE în ce privește moratoriu și în ce privește calitatea MRL. Pentru noi e important ca acest moratoriu să nu aibă loc, pentru că asta ar duce la alte probleme, mai multe probleme decât n-ar rezolva, ar putea să stârnească panică în rândul uh, uh clienților băncilor, deponenților și ar transmite mesaje alarmante dacă mecanismul de supraveghere nu funcționează așa cum trebuie, plus uh, chestiuni de ordin juridic, ca uh, tot ce înseamnă acțiunea de uh, bail-in, pentru că ea nu merge întotdeauna pe linia din legislația națională. De asemenea, am dorit ca activitățile de bail-in să nu fie retroactive, pentru că se vorbea despre data de, din 2011, apoi proporționalitatea MREL pe baza planului de afacere și de finanțare al băncii respective, ca să știm că sunt bănci care depind uh, uneori foarte mult de depozitele populației și nu au acces la piețele de capital. Să nu uităm și băncile sistemice, care au și ele un statut special. Perioada de tranziție sau de grație de șase, luni, de șase ani este importantă ca să permită entităților bancare să se pregătească. Pentru că dacă accelerăm prea mult lucrurile, s-ar putea să existe turbulențe în sistemul bancar. De asemenea, să se garanteze posibilitatea ca uh, MREL să fie constituite și prin uh, equity și prin alte acțiuni, pentru că, încă o dată, sunt bănci care nu au experiența uh, aprovizionării pe piața obligațiunilor. Obligațiile sunt, uh, dacă sunt armonizate, nu uh, arată la fel pentru toată lumea. Și cât privește grandfathering, și aici trebuie niște nuanțări. De asemenea, flexibilitate când vine vorba de respectarea drastic a calendarului, pentru că atunci când trebuie să te armonizezi, trebuie să dai și timp pentru asta. Suntem de acord cu colegii care spun că nu trebuie să trebuie să eliminăm acele linii orientative pentru eliminarea bufferilor. Bineînțeles că mai sunt și alte lucruri legate de revizuirea BRD am uh, depus și alte amendamente legate de uh, conturile de depuneri, de asemenea eliminarea pragului minim de 8%, e vorba de contribu- contribuția la absorpția minimă în cadrul recapitalizării care să includă numai investitorii și nu pe cetățenii obișnuiți. Uh, în, nu, să nu uităm că în anumite țări astfel de prevederi par anticonstituționale și deci mergem mai departe cu legislația europeană decât se poate face pe plan național. În orice caz, trebuie să vedem în ce măsură trebuie să mergem pe reforma structurală a băncilor și să aplicăm uh, legislația bancară actuală, nu neapărat să mergem pe alte căi. Cam asta este tot și cu domnul raportor uh, sper că vom avea alte ședințe care să ne permită să progresăm pe toate aceste fronturi. Domnul Zani nu este în sală. Mergem la intervențiile din sală, spontane. În primul rând, doamna Sondea. Mă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru că sunt angajați pe deplin în acest dosar și o vor face și în continuare. În primul rând, nu, să fim atenți să nu supra-transpunem normele internaționale care să creeze probleme băncilor noastre europene. Să găsim așadar un echilibru propice între calitate și cantitate. Vreau să insist, în primul rând, asupra ideii că cantitatea de datorie subordonată să se potrivească cu exigențele standard din cadrul TILAC, TELAC, adică să se să fie ceva viabil pentru instituțiile noastre financiare când vine vorba de aceste contracte. Supra transpunerea, așa cum apare ea în text, este problematică când vine vorba de domeniul de aplicare al cerințelor MRL interne. Am depus amendamente și am spus că acestea nu trebuie să se aplice decât acelor filiale materiale. Și aș mai insista asupra unui aspect, tot legat de MREL și care vizează cantitatea. Ea trebuie să fie încadrată. Deci există un prag, un plafon, adică o bancă, odată ce intră în procesul de rezoluție, va avea nevoie de o sumă de recapitalizare mai mică decât cea uh, de dinainte de rezoluție, bugetul său, bila, mm, bilanțul său contabil va fi redus și atunci trebuie să ținem cont de aceste lucruri. În sfârșit, să fim atenți foarte atenți la grupurile bancare cooperative. Într-adevăr, există prevederi naționale, așadar, în anumite țări, care vizează ideea de asistență reciprocă și solidaritate între filierele unui aceluiași grup și asta nu trebuie uitat atunci când li se aplică acestora prevederi de tip TILAC sau MREL. Vă mulțumesc! Domnul Sven Giegold. Mulțumesc. Aș dori să spun câte ceva legat de această dezbatere cu, legată de MREL și de PRD este una foarte interesantă din punct de vedere politic. Pentru că peisajul politic este foarte interesant partidele de stânga în Bundestag spun că nu trebuie să existe deloc uh, private banking și aici vin și pledează pentru o mai mare exigență a pieței. Mi se pare o lipsă de coerentă. Camal, când te ascult și reprezinți poziția ECR-ului, nu putem decât să te aplaudăm pentru că tu ceri standarde mai stricte, dar și recunoașterea unor standarde internaționale și nu să pregătim noi standarde europene mai proaste. Și poate ar trebui să vorbești cu domnul Fox, care pe pachetul, celălalt pachet de reducerea riscului, face lucrurile exact pe dos, adică standarde mai proaste în Europa decât uh, în restul lumii, sau mai slabe. Însă sunt uimit, pentru că marile, cele două mari grupuri din Parlament au poziții care, pe de-o parte, par coerente. Avem disciplina de piață pentru care pledează PPE-ul și ne bucurăm de asta. Să-ți plătești, uh, îți plătești facturile când sosesc. Asta trebuie să facă și băncile. Și deci e nevoie de standarde stringente în Europa ca să nu mai ne trezim că băncile au nevoie iarăși de operațiuni de bail-in. Pe de altă parte, socialiștii stânga din acest parlament uh, în cadrul BRD uh, cer comisiei și instituțiilor publice, nu cer instituțiilor publice de resort sau comisiei uh, să aplice regulile, ci doresc uh, o perioadă mai lungă de tranziție care să permită mai multă posibilități autorităților de rezoluție și este într-adevăr dezamăgitor și aș pleda uh, în fața domnului uh, raportor și să-i spun că nu trebuie să diluăm ceea ce am obținut deja pe diversele dosare, mai ales pe BRD, pentru care ne-am luptat și să înțelegem ce învățăminte pot fi trase când vine vorba de neaplicarea acestor uh, lucruri, uh, mai ales în urma crizei bancare, de când tot renegociem BRD. Și mi se pare că cumva în, aici, în acest Parlament lucrurile se inversează din punctul de vedere al sensibilităților politice și nu înțeleg de ce pachetul de reducere a riscurilor pentru unii înseamnă exact um, ceva care va spori riscurile. Și exact aici trebuie să fim atenți. Vă mulțumesc! like to I, I prefer to say what I think than uh, Uh, put etiquette on the other thing and say, but uh, and uh, uh, would be very easily to to find a, a very simple. Ar fi simplu să găsim o linie de interpretare cât se poate de simplă unde se pot reflecta alte clivaje, nu neapărat politice, ci, să zicem, geografice sunt unii care spun că nu trebuie să folosești niciodată rezoluția pentru că înseamnă o supervizare, monitorizare suplimentară, etc. etc. Pe de altă parte, cred că există o majoritate în acest Parlament care totuși sprijină până la urmă spiritul propunerii Comisiei, pentru că este ceva rezonabil. Și se potrivește apropo, cu principiile din operațiunile de bail-in. Și aici mă uit la domnul raportor, sper că n-am înțeles greșit, dar bail-in merge până la acope- dipozitele acoperite, diferit de MREL, care, se vorbește, care vorbește despre lichidare și uh, solvabilitate. Sunt lucruri diferite așadar. Și pe bună dreptate, bazându-se pe propunerea comisiei, raportorul încearcă să consolideze situația pentru procese de rezoluție care să absorbă pierderile, care să protejeze contribuabilii și care să consolideze sistemul bancar, deci cu niște tampoane adecvate, buffers, care să nu creeze instabilitate sau să afecteze capacitatea de creditare, pentru că eu aș dori ca reducerea riscurilor să fie una care își poartă bine numele. Dacă vrei să reduci riscurile și, de fapt, mai mult stârnești panică și aduci riscuri suplimentare, cum este moretariul, nu cred că poți să mai spui că este o măsură de reducere a riscului, mai mult o măsură de anunțare a riscurilor. Și atunci, încă ceva. Dacă ai spus că TELAC este standardul internațional cel mai înalt pentru băncile cele mai greu de uh, rezolvat, mi se pare normal și firesc ca acesta să fie un standard de comparație pentru instrumente care pot să fie aplicate pentru băncile mai ușor de trecut prin acest proces. Pentru că dacă ai odată rezoluția și apoi lichidarea, încă o dată. Și aici poți să te adaptezi cu instrumente pe măsură. Și în ce privește discreția la caracterul discreționar al unor măsuri pentru autorități, pentru că ele au, trebuie să aibă aceste puteri uh, ca să hotărască dacă o bancă sau nu poate să-și mențină licența sau nu până la urmă, dar încă o dată și aceste lucruri trebuie să fie încadrate și să se vadă care este marja de flexibilitate, care este și cine își asumă răspunderea și, pe de altă parte, care sunt standardele de ordin prudențial care pot fi definite. Deci, ambele lucruri trebuie luate în considerare pentru că, până la urmă, de ce să mai faci toate aceste demersuri de recapitalizare și rezoluție și am tot discutat și la Basel standardele de ani și de zile momentul în care vorbești și despre puteri în care nu ai deloc o marjă de flexibilitate. Legislația propune niște praguri maxime și minime și înăuntru acestora te miști. Și cred că e legitim ca autoritățile de rezoluție să aibă o marjă de discreție sau neflexibilitate în acest proces, dar bineînțeles nu trebuie să fie împiedicate în capacitatea lor de acțiune. Lucrurile trebuie să fie foarte atent nuanțate și uh, legislația trebuie să permită acest lucru, deci această marjă de manevră pentru autorități, pentru autoritățile de rezoluție, care să poată să se adapteze la situația specifică a fiecărei bănci în parte. Deci dacă lăsăm ideologia deoparte în această dezbatere și avem o discuție inteligentă și pragmatică în vedere aceste două principii călăuzitoare, așa cum a spus și raportorul, eu cred că Parlamentul nostru poate să producă un text legislativ de bună calitate pe acest subiect. Mai dorește cineva? Domnul raportor, îi dau cuvântul înapoi. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi vreau să mulțumesc lui uh, Sven Gligold pentru evaluarea sa diferitelor puncte de vedere, cine ce și cum ar trebui să aibă ce puncte de vedere. Cred că am ieșit bine până la urmă dacă am uh, obținut 9 din 10 ca și notă. Și uh, se pare că totuși e ceva sprijin. Mai în general, eu cred că este foarte important să nu uităm un lucru, și anume că nu există vreo propunere sau idee care să fie pertinentă pe viitor dacă va slăbi BRD. Realitatea este că s-a schimbat total peisajul în ultimii cinci ani, cu toate aceste diferite texte legislative sectorul bancar, spre exemplu, mai ales CRD, CRR, dar și în ceea ce privește BRD. Aș vrea să punctez un aspect care este crucial pentru directiva de rezoluție bancară și legislația aceasta care acum va intra în realitatea reală, în viața de zi cu zi. Piața depinde de tot ceea ce este uh, compensabil din fonduri publice sau nu. Și dacă nu, atunci e clar că investitorii dau înapoi încă de la, din capul locului. Deci dacă nu există capital pentru acel bel in indiferent ce tip de capital, atunci piața nu va uh, uh, pune presiune asupra băncilor și asupra piețelor financiare. Și acesta e unul din motivele pentru care am fost foarte strict în ceea ce privește TILAC în propunerea mea. Pentru că dacă e să extindem, să uh, mărim da, datoriile acumulate, atunci trebuie să definim foarte clar ce poate fi compensat din fonduri publice și ce nu. Și tocmai despre asta e BRD să fim foarte clari, piața și disciplina pieței reprezintă un imperativ absolut pentru a avea un sector bancar funcțional. Băncile nu sunt izolate ca și niște insule, sunt uh, integrate și fac parte din economie și trebuie să fie în măsură să financeze investiții, fără de care am avea o economie care va regresa. Și băncile și economiile, dacă sunt stabile, Uh, dacă băncile sunt stabile, economia e stabilă și corolarul invers e valabil de asemenea. Acum, în ceea ce privește BRD și dezvoltarea acestuia, mai întâi avem diferitele priorități de bail-in și diferitele instrumente pentru a gestiona băncile care dau faliment, apoi avem planurile de rezoluție, domnul Urtason a subliniat acest lucru pe bună dreptate și cred că pe viitor va trebui să fim foarte clar cine față de rezolu- autoritățile de rezoluție, e nevoie de măsuri. Când am auzit de multe ori că autoritățile de rezoluție vor să aibă un fel de ghid îndrumător și ca să știe cum să aplice un plan de rezoluție, nu uitați, există o ierarhie a intervențiilor. Deci, până la urma urmei, nu putem compara situația în care ne aflăm acum și situația în care ne aflam acum câțiva ani de zile. Și acum introducem și TILAC, care va aduce și mai multă stabilitate. Deci, limitarea TILAC nu trebuie să fie și o limitare pentru MREL. Asta e un punct important. Și asta e important și în ceea ce privește analiza mea referitor la ce și cum poate fi compensabil din fonduri publice. Sper că putem să depunem eforturi împreună pe această idee. Mulți colegi s-au referit, și am văzut și amendamente în acest sens, s-au referit la nevoia de derogări. Când am discutat despre PRD, toată lumea vrea excepții și derogări. Și ar fi, așa cum spunem noi în Suedia, un fel de Emmental elvețian, cu tot felul de găuri în trânsul. Băncile trebuie să fie considerate drept instituții în care există un anumit coeficient de risc. Și eu sper că putem să uh, introducem această idee în limitele prevăzute de BRD și eventual abia atunci să vedem ce fel de derogări putem să creăm, dar fără să uh, uh, transformăm totul într-un șvaițer. Apoi, în ceea ce privește moratoriul, aici sunt puncte de vedere diferite, dar înțeleg că, mai mult sau mai puțin, mergem în direcția pe care am propus-o eu. S-ar putea să fie nevoie la un moment dat de clarificări și anume în ce circunstanțe exacte un moratoriu mai light ar putea fi utilizat. Dar, bun, aici putem fi pragmatici și cu siguranță putem realiza ceva care, per total, să fie bun. V-am ascultat pe toți, am ascultat toate intervențiile, am notat că anumite subiecte s-ar putea să fie mai complicate, dar cred că, în general, cu bună voință și cu bună credință și cu o evaluare corectă a situației, ne vom descurca. Thank you. So... Mulțumim. E clar că trebuie să menținem spiritul pozitiv și uh, și e ceva esențial și termenul limită pentru vot este prevăzut 15-16 mai. Deci avem timp pentru a lucra cu atenție, pentru a pregăti amendamentele de compromis și sunt convins că va fi un exercițiu încununat de succes după această dezbatere, vom aștepta cu nerăbdare etapa următoare a muncii dumneavoastră împreună cu colegii, pentru că va fi ceva esențial să fim în măsură să lansăm discuțiile trilaterale deja pe undeva în mai-iunie, în așa fel încât, în mod realist, să concluzionăm această legislație, să o definitivăm până la sfârșitul anului. E un element fundamental în uh, acest pachet. Și cel mai rău ar fi dacă am vrea să încheiem acest uh, pachet bancar și să introducem măsurile de reducere a riscului precum MRL, ar fi cel mai rău să nu fim în măsură să ne uh, finalizăm munca până la sfârșitul anului. Asta nu se pune în discuție. Deci e foarte pozitiv faptul că avem acum raportul, avem amendamente și putem deja să întrevedem posibilități pentru a găsi amendamente de compromis. Deci eu spune că, aș spune că după discuția noastră de astăzi, calendarul acesta este unul realist. Așa că vă invit cu toții, pe toți, să îl respectați în așa fel încât să ne îndeplinim uh, misiunea noastră, datoria noastră de legiuitor și să fim în măsură să finalizăm acest text legislativ absolut esențial. Și vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Peter Simon, uh, again, great number of amendments. Din nou, raportul următor uh, beneficiază de asemenea de un număr mare de amendamente, nimic neașteptat. Așa că suntem cam în media numărului de amendamente obișnuite pentru astfel de raport. E clar că, Peter, munca ta nu va fi ușurată, pentru că oricum nu e o muncă simplă, dar e posibil. Poți să faci acest lucru. Te rog, ai cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru încrederea domnului președinte că voi reuși să mă descurc cu aceste 1300 de amendamente, 1300 de uh, idei. Mă bucură faptul că atât de mulți colegi s-au implicat prin depunerea acestor amendamente. Într-adevăr, dacă ne gândim la perioada 2009-2013, atunci avusesem de-a face cu mai mult de 1500 de cu, cu mai mult de 2500 de, de amendamente. Cu toate acestea, este o provocare discutarea acestor 1300 de amendamente pentru că avem un calendar ambițios și dacă o să reușim să votăm în uh, mai și dacă ne gândim câte vacanțe câte vacanțe sunt de aici până în mai, vacanța de Paș și așa mai departe, cred că totuși ne așteaptă o provocare importantă. În ceea ce privește am, amendamentele depuse, câteva se referă la revizuirea portofoliului de, trans, de tranzacționare. Unii se referă la o calibrare, o păstrare a calibrării la 65% din normele Comitetului de la Basel sau o renunțare cu totul la calibrarea uh, MREL. BCE s-a pronunțat cu toată claritatea pentru o aplicare treptată Uh, pas cu pas. Eu personal presupun, uh, plec de la premisa că o perioadă de 5 ani de zile ar reprezenta o soluție de compromis bun, bună, însă putem să discutăm această propunere. În plus, etapa de implementare propusă de 3 ani de către Comisie, cred că ar, este o perioadă suficientă de timp pentru a reacționa la modificările venite în urma Basel 3 Apoi, uh, ce se întâmplă cu acordurile uh, repo în cadrul indicatorului coeficientului de finanțare stabilă netă din punctul de vedere al simetriei, în modul în care sunt tra- tratate aceste acorduri repo. Comisia în mod uh, voluntar s-a îndepărtat de normele Comitetului Basel și de AB, tocmai pentru a slăbi această asimetrie a contractelor de tip repo. Eu aș insista asupra corelării acordurilor repo și reverse repo. Tocmai pentru a stabiliza piața contractelor repo. Foarte mulți uh, colegi au depus amendamente pentru a elimina cu totul tratamentul asimetric acestor uh, contracte repo uh, ceea ce ar fi, o, ar fi egal cu o derogare pentru acordurile de tip repo din coeficientul de finanțare stabilă neto. Însă tratamentul asimetric este uh, intenționat, este ceva uh, voluntar tocmai pen- și tocmai de aceea a fost prevăzută o asemenea calibrare. Uh, Atât ABE cât și BCE cer să se revină la standardele mult mai stricte uh, de la Comitetul uh, Basel III și atitudinea mea uh, personală vis-a-vis -vis de amend- amendamentele care doresc să dilueze și mai mult normele Basel este una mai mult decât sceptică însă sunt sigur că acest punct va trebui să fie aprofundat în reuniunile cu raportorii din numără. Standardele TELAC, acum al treilea punct. În ceea ce privește standardele TELAC, se pare că există o părere majoritară legată de punerea în aplicare a calibrării așa cum este propusă ea de uh, Comisia Europeană. Unii colegi au propus de asemenea pentru instituții de importanță sistemică, introducerea unor cerințe minime, care variază între 8% uh, din pasivele totale până la 13,5 uh, din activele ponderate la risc. În ceea ce privește uh, indicatorul efectului de levier, leverage uh, ratio, aceasta ar trebui să există, să există norme minime pentru uh, băncile de importanță sistemică din Uniunea Europeană. Aici există cereri diferite, de la 10% până la 6%, până la uh, până la propunerea Basel de 15% a activelor ponderate la risc. Deci există o plajă mare de manevră și suficient material de discuții Um, eu vă aduc aminte că eu plecasem de la 4% pentru instituțiile de importanță sistemică globală. Este o abordare echilibrată din punctul meu de vedere, pentru că băncile europene de importanță sistemică globală deja uh, respectă acest procent, dacă nu chiar îl, uh, îl depășesc. Deci dacă mergem mai mult în sus reflectăm uh, oricum realitatea din sistemul bancar prin cadrul legislativ și em, uh, evităm pe de-o parte la o supra-solicitare a instituțiilor bancare și garantăm pe de altă parte că este impus un indicator, un coeficient al efectului de, de levier dincolo de ceea ce propusese Comisia Europeană. În ceea ce privește IPUs, o altă temă importantă reflectată de amendamente și anume care sunt băncile de importanță sistemică care nu uh, au, care nu au, care nu vin uh, care nu au origine în Uniunea Europeană, au dreptul să înființeze o filială în Uniunea Europeană, care apoi să fie supravegheată de mecanismul unic de supraveghere. Va trebui să discutăm uh, Uh, forma în care ar trebui să arate filialele unor asemenea instituții bancare internaționale, însă numărul mare de amendamente depuse de colegi îmi demonstrează că trebuie să discutăm, acest, uh, să discutăm și acest punct. O chestiune în care pentru mine a avut un caracter prioritar și cu care o să-mi închei intervenția și care se reflectă și prin uh, diferite amendamente depuse este proporția sau așa numită proporționalitate. M-a bucurat uh, faptul că această idee a proporționalității a fost preluată și uh, dezvoltată chiar și mai mult de unii, uh, de unii colegi. Uh, Verzii, de exemplu, au depus uh, amendamente care cer o ușurare a sarcinii uh, administrative pentru întreprinderi și mici și mijlocii, pentru instituții de dimensiuni mai mici, așa cum face și așa cum a făcut și colegul meu de aici din dreapta, din partea CSU și pe, de alt, pe de altă parte se impun uh, uh, deci se, se cer uh, ușurări suplimentare pentru aceste întreprinderi mai mici și norme mai uh, stricte uh, privind uh, companiile, entitățile financiare care ar trebui să se bucure de asemenea uh, ușurări administrative. Alte amendamente doresc uh, mă, mărirea acestui prag pentru că se pune întrebarea ce este o entitate financiară mică. 1,5 miliarde de euro în Malta este o sumă importantă într-o țară cu un PIB uh, redus. 1,5 miliarde pe de altă parte, în Germania este o sumă uh, minusculă. Deci va trebui să vedem cum o să reușim să găsim o definiție echilibrată a acestor entități mici, o soluție uh, de compromis. Au fost depuse amendamente în acest sens, însă au fost uh, depuse amendamente care se referă și la o îngrădire uh, a unor asemenea instituții la 10% din sistemul bancar dintr-o țară. Dar dacă există o mie de instituții bancare într-o țară și 900 dintre acestea sunt de dimensiuni mici, atunci, oricum, în, în urma acestei cerințe, aș avea voie să, uh, să adică aș putea să prevăd niște cerințe specifice doar pentru 800, doar pentru 100 dintre acestea și celelalte 900 nu s-ar mai uh, bucura de același regim de supraveghere, nu ar trebui să respecte cerințe mai puțin stricte. Deci, în mod evident, s-ar ajunge la probleme unde concentrarea pieței este mai redusă. Și nu cred că este sarcina noastră să adoptăm un cadru legislativ prin care să uh, avantajăm uh, uh, instituțiile bancare în funcție de gradul de concentrare uh, a pieței din anumite state. Vă mulțumesc oricum pentru co- cooperarea constructivă pe care am avut-o până acum. Aștept cu nerăbdare următoarele uh, reuniuni cu raportorii din umbră, colab- colaborarea și cu colegul Höckmark pentru a ne asigura că, ca sistemul bancar să fie și mai solid. Tocmai de aceea, dacă este posibil, ar fi extraordinar dacă până în mai am reușit să obținem un rezultat pe care să putem să-l supunem uh, uh, votului și, de ce nu, poate chiar și în mai să ajungem în plenară, ceea ce ne-ar permite să începem dialogul ă, tripartit deja în iunie, ceea ce ne-ar da din nou ă, speranțe să încheiem ă, negocierile tripartite până la sfârșitul acestui an, ceea ce ne-ar permite ca aceste noi reglementări să intre în vigoare din 2019. Mulțumesc! Thank you. Thank you, Peter. Mulțumim foarte mult, Peter o să rezistăm tentației de a specula la nivel politic. Și oricum nu o să mai descriem acum întreaga situație în ceea ce privește reducerea riscului, pentru că oricum e un dosar diferit. Aș spune că nu numai că avem șansa, ci și obligația de a ne apleca asupra acestui uh, dosar. Și o vom face, putem să o facem. Mai întâi vorbește domnul Octmar Caras. Da. Domnule președinte, dragă Peter, în primul rând, mă bucur că pot să vă spun că am auzit că pentru că și președinția austriacă dorește încheierea acestui dosar până la sfârșitul acestui an și activitatea de până acum a raportorilor și a raportorilor din uh, um, umbră, dincolo de numărul amendamentelor uh, depuse, ne permite, cred, să găsim o majoritate uh, care să garanteze încheierea acestui uh, dosar. Nu aș dori să repet cele spuse deja. În ceea ce în ceea ce privește proporționalitatea la uh, definiții, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să depășim pragul de 5 miliarde de euro. În ceea ce privește evitarea sarcinii administrative suplimentare, suntem de aceeași părere. Suntem de aceeași părere, părere și când vine vorba de îmbunătățirea schimbului de informații. Însă, aș dori să spun că Mi se pare o idee bună uh, cea amintită de curtea de, în raportul Curții de Conturi privind Comitetul Unic de Rezoluție. În ceea ce privește standardele uh, globale, uh, cererea de a, de a exista un plafon de 3% în ceea ce privește amortizorul pentru instituțiile de importanță sistemele globale, cerim, cerem o calibrare uh, a acestui amortizor care să respectă standardele Comitetului de la Basel, nu considerăm că ar trebui să uh, depășim standardele impuse de Comitetul de la Basel. În ceea ce privește NSF, coeficientul de finanțare stabilă netă, la cota structurală de lichiditate, ne dorim o cotă de uh, 5%, în ceea ce privește modificarea tratamentului asimetric a, a contractelor repo și reverse repo, eu mă pronunț clar pentru decizii luate prin uh, acte legislative primare și nu prin stabilirea acestora prin intermediul unor uh, unor acte delegate. Suntem foarte apropiați și în ceea ce uh, privește revizuirea portofoliului de tranzicționare avem nevoie de o perioadă de punere în aplicare de cel puțin uh, 3 ani. Din punctul de vedere al uh, chestiunilor uh, uh, uh digitale, uh, mm, investițiile în uh, software nu ar trebui să fie decontate din uh, uh fondurile uh, proprii. În ceea ce privește pilonul 2, este, mi, mi se par, mi se pare uh, important să avem aceeași abordare pentru instituțiile cu un uh, profil de risc similar. Și eu sunt de acord uh, cu părerea BCE că cadrul macroprudențial trebuie să fie uh, actualizat în mod uh, uh regulat. În ceea ce privește standardele TELAC, trebuie să fie uh, trebuie să poată fi preluate standarde și din state terțe. Autoritățile de rezoluție trebuie să poată alinia standardele interne TELAC cu cele internaționale am o problemă însă cu remunerația. Din punctul meu de vedere, cred că spațiul de manevră național trebuie să fie cât mai îngrădit, să există un cadru de reglementare european mai cuprinzător, chiar dacă uh, pragul ar putea să fie ridicat puțin și uh, grupul meu politic nu este de acord cu publicarea uh, cotei uh, re- remunerației. foarte important este riscul unei instituții atunci când uh, este evaluat riscul activelor unei uh, instituții. Avem nevoie de mai multe dovezi, mai multe uh, argumente legate de um, riscul reprezentat de o instituție pentru societate. Deci trebuie să evităm uh, Uh, niște reglementări uh, uh, duble când vine vorba de finanțarea verde și cea sustenabilă. Apoi, publicare, riscurile de mediu. Eu pledez examinarea um, necesității introducerii unei asemenea categorii și dacă da, această categorie ar trebui să fie mai bine definită. suntem mulți cei care considerăm că nu există, nu dispunem de uh, suficiente informații pentru a crea o comparație cu întreprinderile mici și mijlocii. Cred că, da, putem, putem să verificăm dacă este oportună o asemenea, introducerea în asemenea categorii, însă nu cred că este cazul să o introducem acum. Uh, Mulțumesc raportorului pentru colaborare și sper că vom ajunge la un consens cuprinzător pe marginea majorității amendamentelor de compromis. Um, Ashley Fox. Mulțumesc și acum Ashley Fox. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră și secretariatului pentru uh, rapiditatea cu care au preluat amendamentele ca să ne înscriem în calendar. Așa cum am spus înainte, nu înțeleg de ce Comisia a propus ca aceste entități financiare să uh, fie supuse acestor regulamente dacă acestea sunt de fapt considerate de instituții de importanță sistemică globală. M-am uitat la amendamente și am văzut că și alți colegi sunt de părere cu mine. dacă e nevoie de un uh, IPU, atunci ar trebui să avem un prag de 15 miliarde de euro și o altă opțiune ar fi să avem două IPU-uri și asta ar trebui să fie o opțiune permisă, în așa fel încât să evităm orice situație de criză și de risc uh, pe alte uh, piețe. Am înaintat amendamente tocmai pentru a scădea cerințele referitoare la uh, Am văzut că mai sunt și alte amendamente asemănătoare cu ale mele și sper că putem ajunge la un compromis. Și mai, multe, mai mulți colegi au solicitat pentru contractele uh, de tip uh, repo reverse în ceea ce privește remunerația, sunt de acord cu abordarea raportorului privind proporționalitatea și amendamentele mele își doresc să se aplice acest lucru și la articolul 94.1. Uh, este de asemenea important ca autoritățile uh, competente să își păstreze posibilitatea de a avea o abordare proporțională, proporțională vis-a-vis de uh, companiile de mici uh, dimensiuni și nu sunt de acord cu abordarea unei plafonări a plății directorilor în funcție de salariul mediu al angajaților. Eliminarea Uh, anumitor articole de către Com uh, Comisia Europeană îngreunează examinarea riscului uh, macroprudențial. Asemenea măsuri trebuie să fie aplicate în mod transectorial. Am depus de asemenea amendamente privind indicatorul efectului de levier pentru că acesta să fie aliniat standardelor de la Basel și pentru excluderea rezervelor de capital din uh, acest indicator al efectului de levier. Uh, Rezervele care se află la Banca Centrală Europeană nu ar trebui să facă parte din uh, acest indicator. Pe lângă alți, împreună cu alți colegi de la PPE și SD, am depus uh, amendamente privind uh, formatorii de piață care uh, permit băncilor să aibă acces la fonduri uh, li- uh, lichide pe piață. O serie de eurodeputați au depus amendamente care cer ca software-urile să nu, fie, să nu facă parte din calcularea uh, activelor uh, tangibile. Eu aș dori ca această idee să se regăsească în uh, compromisuri. În ceea ce privește finanțarea uh, verde, nu cred că trebuie să fie introduse uh, penalități dacă acesta este exclusă. În fine, nu sunt de acord cu um, Uh, cu o ponderare la zero a riscului legat de, da- de datoriile suverane. Și în fine, domnule președinte, aș dori să-i garantez lui Sven Giegold că ECR-ul nu dorește să dilueze niciunul din standardele comitetului de la Basel. Noi dorim ca legislația noastră să fie aliniată realității uh, globale și să nu adăugăm Uh, coronițe verzi, uh, legislația europene care îngreunează uh, funcționarea sistemului bancar și aștept cu nerăbdare discuțiile cu raportorii din umbră. Mulțumesc! How would you like to be the EU standards? Da, cred că nu așa vă doriți să fie standardele europene. Trebuie să știm exact care vor fi standardele în momentul în care nu respect standardele europene și tocmai asta încercăm să facem prin această legislație. Dar oricum înțeleg ce ați dorea să spuneți. Și acum Caroline Natcali. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mi fac câteva comentarii mai generale înainte de a intra mai în detalii sau, în niște, sau de a evoca amendamente mai specifice. Mai întâi, Aș dori să repet că scopul meu în acest dosar pe care vreau să-l realizez este să avem o aliniere de plină cu standardele internaționale care formează de fapt temeiul legislației acesteia și stabilitatea în sectorul financiar și evident o reducere suplimentară a riscului. Acestea sunt pase, pas, pași suplimentari pentru a desăvârși Uniunea Bancară și Monetară. Dar în continuare mai sunt mulți pași de făcut și acest text legislativ reprezintă într-adevăr un, un mare pas înainte, în direcția potrivită. După cum spuneam, sunt pentru alinierea internațională a regulilor și, în general, uh, Vreau să vă spun că n-am să fiu în măsură să sprijin anumite sugestii făcute de colegi care ar putea să ducă la o suprareglementare la nivel european, așa cum s-a menționat mai devreme. Însă asta nu înseamnă că nu trebuie să fim ambițioși și să nu reducem riscul în sectorul financiar. Dar e foarte important să înregistrăm progres la nivelul potrivit, prevăzut de Basel. Astăzi, Aș vrea să subliniez câteva din prioritățile mele în momentul în care vom negocia poziția Parlamentului. Mai întâi, în ceea ce vrește CRD, sunt destul de uh, bucuroasă să constat că există majoritate largă în Parlament pentru a scădea pragurile, așa cum s-a menționat, în așa fel încât să aplicăm anumite cerințe în modul cel mai corect. Și aș sugera să se crească pragul până la 40 de miliarde de euro, așa cum s-a precizat mai devreme. Mai mult decât atât, există și o perioadă de tranziție prevăzută de 2 ani. Eu cred că acest lucru e suficient, având în vedere că vom avea o structură mixtă. Unii dintre colegii mei au făcut propuneri care cu siguranță vor putea să Uh, fac obiectul unui amendament de compromis și care ne vor permite să avem egalitate de tratament uh, între, la nivel național. Un al treilea punct. Evident, nevoie de o aliniere cu standardele internaționale și să existe o corelație între risc și tipul de tranzacții noi vrem să garantăm o funcționare corectă a piețelor financiare, Al patrulea punct pe care doream să-l subliniez și l-am subliniat deja și în decembrie, sunt de acord cu raportorul că propunerea trebuie să fie uh, țintită înspre uh, băncile mai mici, necomerciale, Scopul fiind să limităm totalul de uh, active în funcție de tipul de structură bancară a fiecărui stat membru în parte. Și în ceea ce privește rezervele utilizate pentru proiectele de tip ecologic, așa cum spunea și Comisia în evaluarea sa de risc, impact, impactul riscului, trebuie mai întâi să estimăm corect uh, riscul și să avem o abordare prudentă. Următorul punct. În ceea ce privește indicatorul de levier, noi am sugerat un amendament care să limiteze derogările doar la cele bănci care acordă credite către autoritățile locale sau programe care sunt finanțate din serviciile publice. Și un alt punct, așa cum am spus în decembrie, E un subiect deosebit de important pentru mine și susțin amendamentul introdus de domnul raportor și am încredere că vom conlucra cu toții în așa fel încât această, uh, această idee să facă parte din amendamentul de compromis. Și un ultim punct. Atât Parlamentul, cât și negocierile pe care le vom desfășura cu Consiliul vor fi esențiale în negocierea acestor praguri referitoare la cerințele de lichidități și sper că vom uh, ajunge la un text echilibrat. Și evident avem în fața noastră câteva luni la dispoziție. E clar că vor fi dezbateri intense și multe subiecte vor fi dezbătute și aștept cu nerăbdare o cooperare cât mai strânsă cu raportorul și cu celălalt raportori din umbră E clar că va fi vorba de o adevărată provocare, dar să sperăm că vom ajunge la un rezultat cât mai bun. Please, on behalf of Mr. McCarthy again. Yeah, thank you, Chair. We thank to Domnul McCarthy. The rapporteur for his report and welcome a number of ideas numele domnului Macarte, colegul Șirdevan. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez eforturile făcute de raportor pentru a introduce mai multă proporționalitate pentru riscurile pentru băncile de dimensiuni mai mici. Dar trebuie să abordăm lucrurile și din punct de vedere diferit. Sunt uh, uh bucuros de faptul că se oferă anumite uh, posibilități uh, țintite către aceste tipuri de uh, bănci de dimensiuni mai mici. Eu sunt convins că conceptul acesta too big to fail, prea mare pentru a da greș, uh, trebuie să fie uh, bine definit. Și în acest sens noi propunem Uh, și suntem de acord cu, cu uh, domnul raportor și anume că indicatorul de leviere este prea scăzut pentru acele instituții care au importanță sistemică. Un prag de 5% ar fi mai bun decât cel de 3% care a fost produs, uh, propus. Și de asemenea am înaintat amendamente de, uh, um, orale care prevăd că băncile cele mai mari trebuie să uh, respecte un, uh, un procent de 6%, pe când celelalte instituții să rămână la un nivel de 3%. Iar în ceea ce privește derogările, eu cred eu că ar trebui să uh, uh, welcome any deviations from international standards when setting the NSFR. We have tabled amendments that assign the same factors than the Basel Committee. The same holds true este adevărat și pentru TELAC. Acesta trebuie să fie implementat în totalitate, fără niciun fel de devieri. Avem uh, îngrijorări că nivelul actual al TELAC nu va fi suficient pentru a evita o viitoare criză bancară și suntem de acord cu o uh, sporire treptată a standardelor TELAC. Asemenea, cerințe ar trebui să fie impuse și altor bănci de importanță sistemică care pot afecta stabilitatea întregului sistem. Deci, prin amendamentele la articolul 92a, încercăm să introducem uh, cerințe și pentru OSI și pentru GSI criteriile de eligibilitate. Suntem sceptici la vis-a-vis -vis de alineatelor de la articolul 17a, care includ uh, pasive care nu sunt uh, subordonate. Subordonarea ar trebui să fie, um, să fie automată, pentru că există un risc semnificativ uh, ca plângere în instanță să aibă, de, să aibă câștig de cauză la, articol, la articolul 5.1a, un procent general de 60% nu s-ar putea să fie adecvat pentru toate băncile și printr-un amendament uh, ne referim la o plajă între 40 și 80%. Și putem să ne gândim și la o perioadă de depă- de, care să depășească 3 ani. Apoi, expunerea totală Ar trebui să ne asigurăm că proiectele corecte vor avea de uh, beneficiat. Deci criteriile de la articolele 5.1a ar trebui să fie extinse pentru a acoperi mai bine sustenabilitatea și dimensiunea socială a unor uh, proiecte. Propunem o definire a ce înseamnă servicii publice uh, un, ca, în cadrul cărora băncile ar trebui să se bucure de, ceri, de niște standarde mai reduse. Prerogativele autorităților de supraveghere nu ar trebui să fie um, diminuată și nu ar trebui să fie nevoite să argumenteze de ce cer uh, fonduri suplimentare. Dacă impunem o asemenea cerință în dreptul uh, comunitar, uh, acest lucru nu va fi în uh, beneficiul stabilității sistemului bancar. Ne îngrijorează de asemenea în mod profund punctele de la articolul 4, 4a. Nu înțelegem de ce sunt prevăzute derogări la articolul 2, în aliniatul 2. Și regretăm de asemenea faptul că Comisia intenționează să-și retragă propunerea BISER prin amendamentul 421 încercăm să găsim o, o, o majoritate în ceea ce privește separarea activităților uh, de investiții dintr-o bancă și cele de bancă de retail și ne bazăm pe forțele progresistă din Parlamentul European în acest sens și așteptăm cu nerăbdare cooperarea viitoare. Uh, for the Greens, uh, Sven? Well, yes, so I would like to Domnul Giggold, da, mulțumesc. Aș dori doar să mă refer la ideile noastre principale, pentru că sunt atât de multe chestiuni detaliate pe care va trebui, evident, să le abordăm pe durata negocierilor. Dar suntem de părere că acest Parlament ar trebui să se gândească de două ori uh, uh, în ceea ce privește uh, Uniunea Bancară și să țină seama de dezbaterile din Consiliu. Deci, pe de o parte, avem o ambiție și anume să finalizăm Uniunea Economică și Bancară, să o desăvârșim. Știm că deocamdată încă nu e cazul, mai ales pentru că există o îngrijorare foarte mare. Și anume, dacă e să apară o criză, lipsa de, de garanții, de a unui sistem de garanție a depozitelor europene și uh, riscurile față de stabilitate ar putea să ducă la o, una, o adevărată scurgere de capital. Și, de asemenea, avem și diferite credibilități în ceea ce privește autoritățile de rezoluție care trebuie să intervină. Iar pentru asta avem nevoie de o împărtășire a riscului foarte puternică pentru a stabiliza Uniunea. Acum, pe de altă parte, pentru ca acest lucru să fie acceptabil la nivel politic, avem nevoie de o reducere puternică a riscului decât cea, mai puternică decât cea pe care am avut-o până în prezent. Și atunci, ideea noastră generală este, dacă vrem să desăvârșim Uniunea Bancară, atunci, ca și Parlament, noi trebuie să dăm dovadă de leadership, să reducem riscurile și, în același timp, să nu cădem Uh, într-o capcană care ar putea să ducă la un la un impas la nivel de Consiliu și să îi dezbine pe cei care vor să blocheze înregistrarea de progrese în ceea ce privește împărtășirea riscului și cei care vor să facă progrese în ceea ce privește reducerea riscului. Eu cred că aici trebuie să construim un consens și am înțeles că domnul raportor avea o abordare destul de similară. Ehm, cam asta erau și ideile sale și salutăm acest lucru. Acum, dincolo de asta, va trebui evident să examinăm detaliile. Și evident, din păcate, plecând de la regulile la nivel global, acest tip de entități bancare au un uh, indicator de levier foarte scăzut. Acum, putem să solicităm niște praguri mai ridicate, mai ales pentru băncile foarte mari. Acum, pe de altă parte, observăm că regulile pe care noi le impunem după perioada de criză, le-am impus, au dus la foarte multe cerințe de raportare, mai ales cu niște reguli foarte complexe, care nu sunt adaptate participanților de dimensiuni reduse la această piață. Și vreau să mulțumesc încă o dată domnului raportor că a subliniat acest lucru. Noi nu ne dorim să uh, oferim acum un nivel de siguranță mai redus băncilor mai mici. Nu asta vrem. Vrem niște cerințe de capital mai ridicate, care să fie calculate mai simplu, PUEV, uh, indicatorul de levier și în schimb pentru a reduce, dar asta în mod mai radical, putem reduce metodele complexe de calcul care uh, să fie schimbate și să fie mai adaptate băncilor mai mici. Și mă refer la ce spunea din aur domnul președinte și anume alinierea cu uh, dintre diferitele uh, uh, linii de gândire exprimate de, liniile de partidele politice. Noi, verzii, uh, suntem aproape de aceste bănci de dimensiuni mai mici care finanțează activități de retail, proiecte. Și e vorba de investiții în economia reală. Și ce auzim din partea lor? E bine că sunt gata să îndeplinească niște cerințe de capital mai uh, acute, dar nu vor și n-au nevoie și nu contribuie la stabilitatea sectorului financiar, să le impui o povară cu decerințe cerințe de raportare inutilă. Deci, tocmai de aceea, și vreau să vă subliniez această situație a cazului german, pentru că în Germania avem foarte multe bănci mici, suntem mândri de asta și bucuroși, dar am auzit mereu exact aceleași plângeri din partea uniunilor bancare de peste tot, nu numai din Germania. De aceea cred eu că trebuie să evităm uh, un, niște rezultate pe dos comparativ cu cele pe care le-am vizat noi prin regulamentele de după criză, care de fapt ar duce la o reducere a concurenței în sectorul bancar. Pentru că, până la urmă, mici actori ar fi scoși de pe piață și nu asta ne dorim, nu? De aceea ar trebui să avem o abordare mult mai radicală, mai uh, în sensul scăderii poverii de reglementare și, în paralel, în același timp, să protejăm Uh, scopul inițial al întregului pachet. Și domnul Fox, pentru că adineauri uh, probabil că ați avut și o, așa cum mi-a spus și domnului Kamal, eu salut uh, angajamentul dumneavoastră pentru scăderea standardelor, dar la amendamentul 804, vă rog să vă uitați la el, e vorba de standarde reduse în ceea ce privește factorul de finanțare stabil. Eu cred că împreună ar trebui să apărăm standardele internaționale și în loc să sugerăm, așa cum s-a făcut în anumite amendamente, ca acestea să fie slăbite. Um, uh, Marco Valli. grazie, Domnul Valli. Mulțumesc. Amendamentele noastre încearcă, într-un fel, pe de o parte, să reintroducă niște posibilități pentru ca economia reală să își revină, deoarece am avut situații prea exigente față de anumite bănci în ultimii ani pentru acele bănci care doreau să crediteze familiile, IMM-urile, deci să găsim o soluție pentru a relansa acest gen de activități și să nu descurajăm uh, uh, activitatea de creditare a economiei reale cu prea multe cerințe. Deci să se crediteze IMM-urile, dar să nu fie praguri impuse. De asemenea, sprijin pentru firmele sau companiile sociale, dar și pentru cei care investesc în uh, activitățile, de pildă, de energie regenerabilă. Apoi, un factor de penalizare pentru investițiile Um, care nu sunt etice și de asemenea în ce privește infrastructurile materiale, așa cum propune Comisia, suntem puțin uh, sceptici. Suntem de acord numai dacă ele sunt din punct de vedere mm, de mediu, energetic și social, perfect, durabile, sustenabile. Și încă o dată să nu se finanțeze infrastructuri care uh, vizează carburanții fosili. Apoi, întreprinderile familiale și IMM-uri aici, uh, ponderea riscului să fie de maxim 5% și când avem garanții imobiliare să fie acceptate pentru aceste riscuri scăzute. Noi am cerut ca credit, creditele garantate cu salarii sau cu pensii, așa cum se întâmplă deseori în Italia, să aibă un tratament uh, uh mai uh, favorabil pentru că nu dorim să sufocăm o piață pe care oricum riscurile sunt reduse. Ca și mulți alți colegi, ne dorim un uh, factor de, de pârghie, de levier obligatoriu, dar să nu uităm ponderea produselor derivate în totalul uh, acestora depinde de, dacă vorbim despre bănci sistemice, de bănci expuse, uh, mediu sau de bănci care sunt foarte expuse la produse derivate, aici avem proces de 12%. De asemenea, modificări la procedura de acoperire cu lichidități pentru a avea acele bafere uh, pentru activitățile expuse la produsele derivate și, încă o dată, 6, 7 sau 9% uh, pentru, în funcție de gradul de expunere și 5% per ansamblu. În orice caz, să înțelegem și riscul legat de lichidități. Aici trebuie să facem ceva. La articolul 507 uh, trebuie să vedem în ce măsură uh, avem măsuri legate de expunerea la riscul suveran, nu mi se pare o idee bună, pentru că asta poate să ducă la instabilități, la riscuri sistemice semnificative, pentru că băncile sunt pline de titluri și obligațiuni de stat și dacă faci acest lucru este pur și simplu nebunesc. În ce privește CRD, ca și colegii de la GUES și de la Verzi, dorim să existe uh, un raport maxim de 20 la 1, maxim uh, raport între salariul cel mai mare al uh, directorului și cel mai mic salariu dintr-o, din bancă și trebuie să se poată garanta anumite riscuri uh, sau lipsa unor riscuri sistemice și asta prin instrumente de lichidități. Avem instrumente de nivel 2 și 3 în condițiile în care riscul este sistemic. Iată principalele noastre observații, am făcut și altele. Domnul raportor și-a arătat o mare disponibilitate față de noi pentru discuții și sper că mm, propunerea Parlamentului va fi una bună pentru a ajuta economia reală, pentru că în acest moment zona euro mai ales trebuie să stimuleze mai mult cererea și să nu încătușăm prea mult băncile noastre cu cerințe mult prea exigente. Vă mulțumesc foarte mult! Urmează Dani. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru că propunerea inițială este bună și e o bază bună de plecare. În schimb, pe alte aspecte, cu siguranță va trebui să negociem mai mult și să depunem mai multe eforturi. Deși abordarea inițială mi se pare una bună, una de deschidere cu toate grupurile, față de toate grupurile politice, care ar fi obiectivele noastre? Unul este larg împărtășit și anume ca sistemul nostru bancar și financiar să fie mai stabil și mai rezistent. De asemenea, mai pregătit nu numai pentru a suporta eventualele șocuri, dar și pentru a le anticipa. Și atunci să ne gândim într-adevăr, să ne concentrăm pe prevenirea uh, crizelor sistemice din domeniul financiar și bancar și să nu exagerăm cu crearea de instrumente de absorbire a șocurilor uh, numai după aceea, după ce le apar. Cam asta trebuie să ne preocupe, să ne călăuzească munca noastră. Un al doilea obiectiv, care mi se pare că și el este împărtășit și pentru mine este la fel de important, se refere de a avea un regulament, o modificare a unei regulament care inițial a fost uh, cam pripit uh, făcut și uh, greu de pus în aplicare s-a dovedit. Acestea sunt lucruri care, de care ne-am dat seama. Pentru că am făcut lucrurile sub uh, imperiul crizei bancare. Acum trebuie ca lucrurile să fie ușor de făcut, uh, să fie lizibile pentru toată lumea, pentru cetățeni, pentru bănci, pentru autorități, ca să se ia hotărârile în cunoștință de cauză. Pentru că e vorba de un regulament complex, dar el trebuie să poată să fie uh, ușor de interpretat și să ia, să ia deciziile bine foarte pe scurt pe aspectele mai importante din perspectiva noastră, a grupului nostru, de pildă coeficientul de, de pârghe, efectul de levier. E bine, acest coeficient este foarte eh, simplu, ușor de aplicat și de verificat. Cumva este un termometru care arată cât de riscantă este poziția unei bănci. În 2013, uh, începând cu criza, anumite lucruri s-au făcut uh, de către băncile însele uh, când vine vorba de a spori procentajul acestui uh, indicator efect de levier, dar nu este suficient. Este clar, în anumite țări, sectoarele, sectorul bancar și mai ales băncile mari nu au un suficient uh, coeficient de acest gen. El trebuie să crească treptat și să se facă sau să se ceară eforturi mai mari din partea sectorului bancar, simplificându-se legislația pentru ele, pentru că astăzi uh, conformitatea, uh, exigența este foarte mare, băncile o înțeleg și repercutează aceste costuri pe, la client. Și un alt aspect uh, unde suntem încântați de poziția raportorului și vom vedea asta în continuare, se reduce la se referă la absorbirea capitalurilor pentru finanțarea familiilor și a economiei reale, pentru împrumuturi uh, și credite ipochetare și așa mai departe pentru că piața imobiliară începe să se miște adevărat, dar destul de timid și nivelul de garanții solicitat a crescut uh, și uh, e adevărat că pentru aceste credite imobiliare trebuie să vedem ce garanții se solicită. De aici uh, și nivelul de expunere, deci și nivelul de risc. De asemenea, nivelul de absorpție a capilarelor și el este e, redus e, în aceeași măsură. Aici vom discuta cu raportorii, cu raportorii din umbră, pentru ca sistemul nostru bancar să fie mai stabil și mai simplu. În ce privește băncile mici, în ultimul rând, acum sunt de acord cu ce zicea colegul Sven Gigol de la Verzi. Să fim prudenți să nu împovărăm prea mult băncile mici care nu reprezintă un risc sistemic. Pe de altă parte, să fim atenți la uh, legăturile între aceste bănci, din, în acest ecosistem, care nu sunt ele riscante în sine, dar care împreună pun un risc uh, sistemic, reprezintă un risc sistemic. Mulțumesc! I think we had, uh... Ah, do you have, no, we, I have Miss uh, Ann for the catch the eye. Doamna Sander, pentru procedura de intervenții spontane. Mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu vreau să mulțumesc domnului raportor pentru aceste propuneri inițiale. Pachetul acesta bancar este una din inițiativele cele mai importante ale acestui mandat legislativ și eu cred că trebuie să facem anumite alegeri înțelepte, tocmai pentru a asigura stabilitatea, să reducem riscurile, dar în același timp să alegem, să facem alegeri favorabile pentru creștere și ocupare. Și cred că, într-adevăr, avem o specificitate europeană de care trebuie să ținem seama. Și, așa cum spuneam și cu alte ocazii avem standarde internaționale pe care trebuie să le aplicăm, dar trebuie să evităm o suprareglementare uh, și o supratranspunere a acestora în legislația europeană. Acum aș dori să evoc anumite puncte. Mai întâi doresc să intervin pe riscul pieței. Eu nu cred că ar trebui să fie introdus acest risc în acest pachet bancar. Comitetul de la Basel uh, în decembrie anul trecut a anunțat că dorește să lucreze, să continue să lucreze pe anumite puncte majore în ceea ce privește standardul FRRTB și, evident, se dorește de asemenea includerea unei clauze de, revizi, de revizuire care să permită anumite modificări ulterioare în momentul în care vom primi și rezultatele din partea Comitetului de la Basel. Acum, în ceea ce privește Uniunea Bancară ca atare, eu cred că acest pachet trebuie să fie momentul în care recunoaștem progresele înregistrate pentru Uniunea Bancară și deci trebuie să fie considerată drept o jurisdicție unică, să autorizăm supraveghetorii să acorde anumite uh, derogări filialelor grupelor, grupurilor bancare în ceea ce privește exigențele de capital și lichidități atunci când acestea sunt garantate cu cel puțin 50%. Interdicția unei jurisdicții unice de asemenea trebuie să fie luată în calcul în momentul în care se calculează GSIB. De aceea ni s-a părut foarte interesant să nu luăm în calcul tranzacțiile intragrup, acestea când sunt uh, realizate în intern, în momentul în care se calculează scorul în momentul în care e vorba de instituții de importanță sistemică globală. Apoi, eu cred că ar trebui să înlăturăm asimetria care exista um, în ceea ce vrește condițiile de tratament, iar derogările care sunt prevăzute în articolul 2 al CRR, eu cred că acestea trebuie să rămână în continuare niște derogări nominative, pentru că ne vor permite să păstrăm, să menținem diversitatea tipului de instituții bancare, așa că nu-mi doresc o, o derogare pe categorii care ar putea să ducă la instabilitate, mai ales la nivel juridic. Și în ceea ce privește proporționalitatea, s-a vorbit mult azi dimineața de proporționalitate. Aș dori să spun că sistemul bancar european este unul foarte diversificat și proporționalitatea atunci când nu duce la o fragmentare a, a, uh, a uh, single rule book e ceva pozitiv. Dar eu cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că ar fi riscant să propunem niște versiuni mult prea simplificate ale anumitor standarde, cum ar fi NSFR, uh, sau, spre exemplu, să autorizăm aceste bănci care beneficiază de măsuri de proporționalitate să fie în plus în măsură să utilizeze niște modele în intern diferite. Dacă aceste bănci sunt capabile să dezvolte modele în intern, atunci mă gândesc că ar trebui să ținem cont de asta și nu văd de ce atunci ar trebui să mai beneficieze și de proporționalitate. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Thank you. I, we don't have other catch the requests, so please, reporter. Yeah. Nu mai stă nimeni la intervențiile spontane, deci dau cuvântul din nou raportorului. Vă mulțumesc pentru comentariile variate exprimate și o să mă refer la ultima intervenție. Nu sunt de acord cu această temere că am impune niște condiții prea simple instituțiilor care ar uh, profita de uh, proporționalitate, mai ales în ceea ce privește NSFR, coeficientul de finanțare stabilă netă. Pe de o parte, vor fi uh, furnizate mai puține informații, însă calibrarea mai strictă va duce la o povară uh, financiară mai mare pentru instituții. Deci se creează un echilibru, însă nu are de suferit uh, siguranța din punctul de vedere al standardelor internaționale așa cum a spus domnul, propunerea domnului Gigold, merge mai departe. Avem nevoie de uh, norme specifice pentru instituțiile de mici, de mici dimensiuni, tocmai pentru a ne asigura că nu vor avea de profitat institu- uh, instituțiile financiare greșită. Deci ne dorim ca, niciun, uh, ca nicio instituție de dimensiuni mai mari să profite de pe urma uh, cerințelor reduse pentru instituțiile de mici dimensiuni. Vă mulțumesc pentru propunerile variate făcute în această uh, dimineață, pentru contribuțiile diferite de, din această dimineață. Cred că discuția de astăzi ne-a, ne-a demonstrat că atunci când vine vorba de detalii, poate pozițiile noastre sunt diferite, însă, din punct de vedere principial, pozițiile noastre sunt destul de apropiate, încât uh, sunt convins că uh, vom reuși să găsim majorități uh, la vot uh, cu nuanțe uh, diferite, însă cred că avem șanse foarte bune să adoptăm un mandat de negociere puternic în dialogul tripartit cu Consiliul. Deci uh, nu cred că există îndoieli din acest punct de vedere. Aștept cu nerăbdare cooperarea viitoare și vă mulțumesc pentru această discuție care pentru mine a fost foarte interesantă. Vă mulțumesc. A fost într-adevăr o discuție bogată și rodnică, așa cum ați spus. Au fost puse accente diferite, există nuanțe, sensitivități diferite însă există potențialul unui compromis rezonabil, deci sunt încurajat. Nu cred că este o sarcină ușoară, însă cred că vom putea avea succes, ceea ce ne-ar permite să ne respectăm propriul calendar să votăm în Econ, în BRD, în 7 mai, 7-17 mai. Pare să mai fie mult timp până atunci, însă nu este atât de mult timp, pentru că ținem seama de numărul mare de amendamente, trebuie să lucrăm din greu, reuniuni cu raportorii din umbră, discuții. But uh, we, we do start this phase uh, on a good basis, so I would like to thank rapporteur. Avem însă un bun punct de plecare și mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru acest lucru. Și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Our scrutiny slot of delegated act and implement. Controlul actelor delegate și al măsurilor de punere în aplicare este al, uh, a 35-a examinare lunară a acestor acte delegate. Mi se pare că este o inovare de succes pe care am introdus-o, care contribuie la îmbunătățirea transparenței și eficienței rolului nostru de examinare pe marginea acestor uh, instrumente cheie legislative, actele delegate și măsurile de punere în aplicare. Astăzi, vom discuta avizul tehnic uh, final privind evaluarea anumitor elemente a regulamentului din 2012 privind uh, vânzarea în lipsă. În urma acestui av- av- uh, aviz, va fi interesant să auzim părerea ESMA și Comisiei, care le sunt principale concluzii privind revizuirea acestui regulament. Avizul ESMA a fost depus, a fost uh, transmis Comisiei în decembrie anul trecut și așteptam reacții din partea Comisiei privind următorii uh, pași prevăzuți pentru cele trei elemente ale uh, avizului tehnic, uh, derogări pentru activitățile de formare a pieței, uh, interdicții pe termen scurt, precum și transparența pozițiilor nete scurte, uh, și cerințele de raportare și uh, publicare. Ați primit o notă inf- informativă din partea secretarului. Știți că am încheiat acest uh, dosar în 2011. Pascal Canfan a fost raportat din partea verzilor. Filip, am înțeles că a preluat acum acest dosar. Îi spun bun venit Verenei Ros de la ESMA și lui Tilman Luder din partea DigiFisma și le dau cuvântul pentru o scurtă introducere. Vă rog să nu vorbiți mai mult de 5 minute, fiecare dintre dumneavoastră. Dau cuvântul ESMA în primul rând pentru a ne prezenta principalele elemente ale avizului tehnic, după care o să aibă cuvântul Comisia. Verena, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, the invitation to speak to you today about the technical advice. Vă mulțumesc foarte mult că mă invitați aici ca să vă spun care este consilierea tehnică pe care ESMA o uh, propune pentru regulamentul uh, de vânzare short sau în lipsă și încercăm să ne inspirăm din experiența pe care am câștigat-o până acum în activitățile de supraveghere și de implementare a acestui regulament destul de complicat. Am primit mandat formal de la Comisie în ianuarie anul trecut, solicitând expertiza tehnică pe acest regulament de vânzare short, care a intrat în vigoare în 2012. Uh, După consultări, uh, noi am uh, produs un astfel de aviz tehnic pentru comisie în decembrie pe trei aspecte. În primul rând, uh, derogările legate de formarea pieței și alte cerințe, apoi restricționări ce privește vânzarea short și apoi uh, transparența și dezvăluirea acestor poziții. În expertiza tehnică încercăm uh, să fim mai transparenți, să avem o supervizare uh, eficientă, pe de altă parte să nu permitem riscurilor să se strecoare. Am făcut o anchetă pe lângă autoritățile naționale competente ca să vedem cât de bine s-au introdus aceste reglementări în practică și am făcut și o consultare publică, dar n-am primit decât foarte puține răspunsuri, vreo 20 la consultarea publică și având în vedere că acest feedback este limitat și având în vedere data de 3 ianuarie de implementare, noi este clar că s-ar putea să trebuiască să ne modificăm propriul nostru uh, aviz, pentru că odată ce avem MEFID și EMIR, când vor intra și ele în uh, procesul de implementare, s-ar putea să înțelegem mai bine care sunt reverberațiile acestor uh, regulamente ce privește raportarea sau alte aspecte și vom putea, în aceeași măsură, să înțelegem mai multe despre formarea pieței în contextul MFID. Deci sunt lucruri care rămân de văzut. Primele indicații le-am și primit, dar, dacă doriți, pot să vă spun despre ele mai târziu. Cât privește mandatul, uh, legat de derogările de la activitățile de formare de piață. Spune mai multe în avizul nostru, în primul rând menținerea diferențării între ehm, diferențe de definiție între formarea pieței în vânzarea short și, pe de altă parte, ceea ce se prevede în MFID 2. Mi se pare că această distinție de definiție este postrivită. Apoi, când e vorba de formarea uh, pieței, uh, participanții trebuie să fie uh, prezenți în aceste activități. Apoi mai recomandăm să se extindă aceste derogări la anumite instrumente față de cele actuale, cum ar fi drepturile de subscriere, uh, uh, obligațiunile convertibile și uh, datoria și să se poată alerta competențele, autoritățile competente de către uh, participanții pe piață atunci când aceștia dețin poziții short pentru un timp foarte îndelungat pentru a putea să vedem în ce măsură anumite derogări se declanșează sau nu apoi uh, un sistem de notificare pentru aceste poziții, pentru ca lucrurile să poată să fie mai ușor și mai eficient de organizat de către autoritățile de profil. În ce privește restricțiile pe termen scurt la vânzarea short sau în lipsă, nu suntem siguri astăzi că măsurile actuale sunt eficiente. Și aplicarea este foarte diferită de Uniunea Europeană foarte uh, inegală. Impactul pare să fie limitat și noi dorim să nu mai fie interzisă vânzarea în lipsă, ci să fie interzisă anumite poziții asumate în vânzarea short. Deci nu să interzicem ca atare vânzarea short, ci să fim mai exigenți în ceea ce privește asumarea de poziții short pe viitor. Apoi propunem că doar autoritățile competente numai din piețe relevante cu lichiditățile uh, respective să poată să adopte o interdicție a vânzării short, indiferent de țara de origine și nu se poate ca o altă autoritate competentă să se opună unei astfel de interdicții. Mi se pare potrivit pentru că e vorba de o măsură foarte țintită. Apoi, în ce privește datoria suverană, propunem niște restricționări pe piețele europene. În sfârșit, am avut un aviz în legătură cu transparența și raportarea. Aici apar niște modificări mai tehnice pe care le sugerăm, dar și menținerea unor aspecte, să, să se mențină pentru notificări pragurile actuale 0,2 pentru autoritatea publică și 0,5% pentru dezvăluirea publică. Apoi să nu există cerințe către autoritățile competente ca să publice date agregate în mod periodic sau o facă, dacă doresc, dar pe bază voluntară, benevolă. Apoi, când sunt depășite pragurile respective, notificările să fie trimise nu mai târziu de 3 jumătate, ora 3 și jumătate în ziua de după, iar publicarea să aibă loc uh, până la ora 6 seara uh, din ziua respectivă. În sistemul de dezvăluire publică uh, dorim să uh, fie mai ușor pentru uh, entitatea uh, notificată și să promovăm transparența la în accesul la informații. Iar calculul uh, pentru poziția short trebuie să poată să fie de domeniul public. Apoi, cei care notifică să folosească uh, numărul de identificare legal sau juridic pentru a putea să fie mai ușor identificați de către autoritatea de supraveghere și apoi metoda nominală pentru a calcula pozițiile de tip short uh, când vine vorba de datoria suverană. Acestea sunt recomandările pe care le facem noi când vine vorba de cele trei domenii pentru care ni s-a solicitat avizul. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru interesul pe care îl demonstrați față de acest subiect și pot să vă răspund la întrebări. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, Comisia. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Vrem să mulțumim ESMA pentru această analiză cât se poate de detaliată. Ei au evaluat uh, mandatul nostru cu atenție, mai cu seamă criteriul de uh, apartenență uh, când vine vorba de excepțiile pentru activitățile de formare a pieței, apoi uh, dovezi empirice în raport uh, referitoare la punerea efectivă în aplicarea acestui regulament, acest regulament n-a fost invocat decât de 46 de ori de, uh, în istoria sa, doar de către două entități, adică din două țări, Portugalia și Italia. Și, dacă nu mă înșel, um, nici măcar nu s-a pomenit datoria, datoria suverană, care de fapt era obiectivul principal al acestui regulament. În vederea acestui aviz de la ESMA, noi, Comisia, trebuie să ne gândim cu seriozitate la ce facem cu acest regulament, dacă el chiar funcționează și dacă chiar uh, răspunde problemelor pentru care a fost conceput. Pe bună dreptate, așa cum a spus și ESMA, pe un plan mai general, el poate funcționa. Dar atunci de ce nu a fost aplicat în uh, situațiile pentru care fusese conceput inițial? Se pune întrebarea. Asta nu apare încă ca atare în raportul ESMA și nu vreau să critic raportul ESMA pentru că nu le-am cerut să ne spună așa ceva, dar dacă te uiți la statistici uh, pe țară și cu ce instrumente s-a folosit, acest uh, regulament, e clar că întrebarea aceasta nu, poate mai fi, nu mai poate fi eludată. Bineînțeles că având în vedere acest aviz uh, tehnic, uh, suntem totuși într-o situație de întârziere în calendarul legislativ, nu ne mai rămân decât 20 de luni și atunci se pune problema că, ca, de fapt, să nu finalizăm acest uh, raport uh, în mandatul actual al Comisiei, pentru că suntem în întârziere, după cum vă spuneam. O să vedem cu ESMA mai în detaliu ce se poate face pe plan sub-legislativ, pe partea de reguli de implementare tehnică. Poate că aici, la acest nivel 2, s-ar putea acționa totuși. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Bineînțeles, nu trebuie să uităm nici faptul că criza datoriei suverane a existat. Din fericire, ea a fost uh, rezolvată cu o serie de instrumente și nu știu dacă a trecut suficient timp ca să înțelegem evoluția, uh, nu știu dacă putem spune uh, ce s-a întâmplat cu aceste instrumente după criză. Criza s-a încheiat, dar încă nu avem suficient recul. Filip, Roberto, mă uitam la tine când vorbea reprezentantul comisiei pentru că îmi puneam întrebarea dacă citești vreodată Financial Times sau altceva, alte ziare financiare, pentru că cum am rezolvat criza cu datoria suverană? Inundând piața cu lichidități. Bineînțeles că instrumentul acesta n-a fost niciodată folosit. Poate mai citești și tu presa din când în când și să înțelegi de fapt care este realitatea. Să nu acționăm ca și cum am trăi într-o bulă. Și bineînțeles că marea încercare este atunci când vine criza. Și atunci o să vedem de-abia. Și cu politica actuală a BCE-ului, de atunci, ar fi fost imposibil să se folosească instrumentele, adică în condițiile în care nu există tensiuni pe piață. Eu respect foarte mult Comisia, dar mi se pare că dacă faci astfel de observație, Comisia apare într-o lumină foarte proastă. Ne interesează foarte mult acest dosar, și să salutăm munca ESMA. Am o întrebare către această agenție, pentru că doamna de la agenție a spus, pentru că a intrat în vigoare MFID 2, ar trebui, ar trebui să vă revizuiți uh, în continuare re, recomandările. Ce înseamnă asta? Nu faceți nimic pentru că vă pregătim o nouă versiune? Sau ce doriți să spuneți cu această declarație? e nevoie să așteptăm de, să avem mai multe date de la instituția dumneavoastră înainte să facem ceva. Cred că totuși avem, începem să avem ceva recul și distanță care să ne permită să facem niște recomandări deja. Și dumneavoastră faceți multe recomandări, inclusiv modificări de redactare a unor articole, uh, Ă, niște modificări la liniile orientative și mai multe acțiuni de tip ă, nivel 1 în mandat, despre care a vorbit și Comisia, dar de fapt nu știm încă care sunt ă, intențiile Comisiei până la urmă, adică să vină cu o propunere legislativă care să ia în calcul o serie dintre recomandările ESMA, pentru că dacă asta, dacă asta se va întâmpla, Comisia va trebui să facă o propunere legislativă. Ne-a interesat acest aviz tehnic unde se propune modificarea para, para perimetrului interdicției um, vânzării short. Adică să nu se mai interzică Uh, această, această vânzare în lipsă short propriu-zis, ci să se interzică asumarea de noi poziții de tip short pe piață. Și vreau să întreb Comisia în ce măsură există riscuri uh, prin care anumite entități uh, nu ar respecta regula jocului în aceste condiții și deci acestea sunt întrebările mele către Comisie. Domnul Marcus Ferber. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Cred că ce a spus Lodec este adevărat. Piețele au, au anticipat uh, mișcarea noastră și nu au mai uh, vândut în lipsă obligațiunile suverane. Cred că și activitatea legislativă este relevantă din acest punct de vedere, nu doar uh, inundarea cu fonduri lichide a pieței. Cred că la șase ani după intrarea în vigoare a regulamentului privind vânzarea în lipsă, rezumatul, rezultatul este unul pozitiv și uh, ESMA nu propune o modificare fundamentală, ci doar niște adaptări, modificări cu caracter tehnic, mai degrabă ceea ce mă bucură. Îmi aduc bine aminte discuțiile pe care le-am purtat uh, în, uh, în trecut, când tu ai uh, prevăzut că Occidentul um, va apune la un moment dat. Cu toate acestea, am câteva întrebări. Validitatea datelor. În raportul său, ESMA se referă la informațiile din MIFID 2, raportare, internalizarea uh, unor informații și faptul că nu există informații suficiente privind activitățile de formare a pieței. Și aș dori să întreb dacă faptul că nu există suficiente informații afectează într-un mod sau altul validitatea analizei. Am fi ajuns la alte rezultate dacă am fi avut uh, mai multă informații. Și apoi, intrarea în vigoare a MIFID 2 a afectat structura activităților de, uh, tranzac- de tranzacționare. Apoi, interdicțiile pe termen scurt și tranzacționarea diferitelor uh, indexuri. Acestea nu ar trebui să fie în vigoare pentru pozițiile scurte cu în uh, obligațiuni legate care se referă la anumiți uh, ind, indici. Apoi, interdicția pe termen lung a vânzării lipsă a, da, a titlurilor uh, suverane. Ne dorim să ne asigurăm că doar uh, tranzacțiile semnificative sunt acoperite. Și de ce s-a făcut această propunere? Există date empirice care ne, ne-ar arăta că pragurile despre care discutăm sunt prea mici sau prea mari. Deci ce înseamnă un prag uh, Uh, ce înseamnă o reducere semnificativă a prețurilor sau nu. Apoi, transparența. ESMA uh, se referă la un registru al uh, acestor poziții scurte din bilanțul acestor entități. Aș dori să înțeleg cum ar putea să se financeze un asemenea sistem de înregistrare a tranzacțiilor uh, efectuate din partea contribuțiilor statelor membre sau din partea prin contribuții directe a participanților pe piață. Mulțumesc. Uh, uh, Mr. Kamal. Domnul Kamal. mă gândeam că o să vorbiți dumneavoastră în numele socialiștilor. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Sunteți foarte amabil și cred că putem să ne felicităm reciproc și să ne admirăm, dar asta e. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați amintit acum câți ani de zile am avut am început uh, acest regulament. Inițial, când acest regulament a apărut, nu aveam MFID și apoi situația s-a schimbat și atitudinea față de datoria suverană neacoperită s-a schimbat și ea. De asemenea, față de credit default swaps. Însă, cu acest... erau probleme cu aceste instrumente la vremea aceea și ne-am chinuit să le înțelegem. Însă problema este cu contabilitatea. Cum sunt ele prezente în contabilitatea instituțiilor financiare și cum se apără ei de anumite pierderi? Asta era problema atunci. Acum, în contextul revizuirii actuale, uh, grupul nostru sprijină demersul Comisiei și ne bucurăm și de ce ne spune ESMA. Ne place Uh, accentul pe lichiditatea pieței și că se solicită în acest sens uh, avizul uh, ESMA. Și, de asemenea, interesant că ESMA a primit foarte puțin feedback în consultările sale și, așa cum a spus și Filip, problema este poate timingul, pentru că sunt alte directive care interferează aici și timpul de aplicare în ianuarie. Astfel, uh, ESMA n-a avut suficiente informații care să-i permită uh, ca să înțeleagă care este noul regim pentru noi actori de pe piață, chiar dacă anumite lucruri s-au, uh, au devenit sistematice. Și atunci întreb, de fapt, cât timp ai nevoie, de cât timp ai nevoie, de fapt, pentru a asigura un astfel de impact. Care sunt necunoscutele cunoscute și necunoscute? Și când privește anumite semne de exclamație, acea diferențiere de care ne-ați vorbit în articolul 2.1k uh, și interacțiunile apoi de la alt articol cu MFID 2, care vizează formarea pieței și cum să-i stimulăm pe participanții Uh, la această piață să continue să ofere lichidități pe această piață. Anumite activități de formare a pieței, de pildă care au în vedere vânzarea over-the-counter, pot să fie luate în calcul aici. Și de atunci, care sunt dovezile cum că OTC sau uh, alte produse derivati, derivate dăunează pieței și care justifică interdicția acestor vânzări uh, short și care este legătura empirică uh, între această vânzare și instabilitatea bancară. O cercetare a arătat că nu există această corelație și care este corelația de asemenea cu rata falimentului Uh, băncilor sau a volatilității pieței uh, în general. Încă nu s-au dovedit aceste corelații. Ar trebui mai multe dovezi în acest sens. ESMA propune ca să existe autoritate națională competentă care poate să impună această interdicție, care nu poate fi contestată de alte autorități naționale de profil. Cum poate să meargă treaba asta? Care ar fi consecințele negative și nu cumva asta ar destabiliza uh, anumite piețe financiare în Europa. Și vorbim despre lichiditatea pieței. Cum oare aceste recomandări vizează asta? Și în sfârșit, legăturile cu MFIR și MFID, începând din 3 ianuarie. Mă gândesc la conformitate și mă gândesc la toate cerințele care trebuie respectate, inclusiv raportarea financiară cu uh, actualizări zilnice, dar nu cumva în acest regulament pe vânzarea short, uh, aceste actualizări trebuie trimise odată numai la 2 ani. Nu cumva este o discrepanță aici? Pentru că lucrurile trebuie să fie coerente și consecvente când vine vorba de actualizările din aceste date, baze de date. Am înțeles că um, um, updatările sau actualizările de pe această listă de derogări uh, merg până uh, la sfârșitul lui 2018. Dar, de fapt, uh, pe celelalte baze de date vom merge până în 2020. Vreau să vă întreb dacă nu vi se pare ciudată această diferență și să ne explicați cam ce urmăriți cu aceste lucruri. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. GUE e cineva? ALDE e cineva? So, I, I think also We, you receive a number of questions that... Da, vi s-au adresat o serie întreagă de întrebări. Eu nu sunt uh, responsabil pe acest dosar, dar aș vrea să știu mai multe detalii în ceea ce privește pragurile și mecanismul de transparență dar cred că aveți suficiente întrebări și aș vrea să știu cine dorește să înceapă. Esma? Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Am să încerc să le iau pe rând. Ca și punct de plecare, în uh, textul nostru referitor la actuala utilitate a acestor uh, vânzări short, noi nu ne-am concentrat pe eficiența acelor interdicții pe termen lung, ci mai degrabă pe termen scurt. Uh, au existat interdicții pe 12 luni uh, din momentul în care s-a implementat acest regulament, uh, solicitări din partea a trei țări care se refereau la acțiuni. Deci vreau să precizez că e vorba de uh, interdicții pe termen scurt și nu lung. Asta e, ar fi una. Apoi, unii dintre dumneavoastră au uh, făcut observații la felul în care MIFID ar putea să intervină aici și ce fel de dovezi avem. Noi nu suntem de părere că vom uh, revizui în mod fundamental acest text plecând de la dovezile acelea. Poate ar fi niște nuanțe pe aici pe acolo care ar putea să fie pozitive, însă dacă am avea aceste date suplimentare, însă textul ca atare se referă la felul în care regulamentul funcționează de sine stătător și rămâne în continuare valabil. Și a mai fost și o întrebare ce putem să constatăm deja după intrarea în vigoare a MIFID. Observăm că acum avem o internalizare mai sistematică, care sunt înregistrate și sunt notificate autorităților sau ESMA, comparativ cu nivelul scăzut de dinainte de MIFID. Acum 80-90 de astfel de cazuri uh, de notificări ne-au fost înaintate de către autoritățile uh, competente. Deci e clar că asta modifică oarecum structura dar e mult prea devreme acum să fim în măsură să vorbim de un adevărat impact al punerii în aplicare, pentru că impactul acesta încă n-a avut loc. Nu uitați, deba mai puțin de șase luni au trecut de la intrarea în vigoare. Deci, ne va mai dura deja, va mai dura încă, ne mai trebuie încă cel puțin șase luni pentru a fi în măsură să analizăm acele date. Însă asta nu schimbă cu nimic valoarea uh, textului nostru, pentru că nu, acesta nu va fi impactat. Apoi, alte aspecte se referau la cazurile de evitare a, a aplicării regulamentului. Nu cunoaștem astfel de cazuri. Poți să te afli într-o situație în care să găsești calea cea mai potrivită pentru a Uh, a avea o expunere prin produse derivate și evident că vânzarea short e o, o modalitate uh, dar noi propunem ca interdicțiile acestea pe termen scurt, definiția aceasta, să se alinieze cu uh, uh, vânzările pe, cu interdicția pe termen lung și nu e vorba de vânzări directe, ci de un concept mai inclusiv pentru, pentru pozițiile uh, net short, ceea ce ne va permite să facem fața unor astfel de cazuri de evitare a regulamentului prin utilizarea produselor derivate. Și apoi o altă întrebare care a fost adresată referitor la pragurile care apar la pagina 39, dacă vă uitați în uh, avizul nostru tehnic, uh, dovezile în ceea ce privește uh, schimbările semnificative de preț care ar putea duce la o interdicție, observăm că pentru acțiuni e comparativ cu pragurile care există deja. Tocmai de aceea am și venit cu uh, uh, ideea că nu trebuie să le modificăm în fond, nu avem dovezi reale în momentul de față, pentru că niciuna din astfel de interdicții n-a fost utilizată în acest context. Și avem doar așa o muncă de natură empirică pe care am încercat să o introducem în, în avizul tehnic, dar reiese foarte clar că pentru datoriile suverane, pentru uh, aceste praguri, poate nu funcționează. Cam atât putem spune deocamdată, cu toată prudența care se impune, având în vedere dovezile limitate. Apoi, mecanismul central pentru transparență, domnul Ferber parcă a întrebat, și finanțarea acestuia. Noi, în mod deliberat, aici suntem prudenți. Spunem că ar putea să fie benefic, benefic să avem un astfel de sistem central. Întrebarea este cine îl va plăti, ce fel de operațiuni și implicații va avea construirea unui astfel de sistem. Și ceea ce spunem este că s-ar putea să fie ceva bun, dar e nevoie de muncă suplimentară pentru a lămuri uh, costurile și avantajele unui astfel de mecanism și să vedem dacă într-adevăr și firmele ar fi um, um, doritoare să plăsească pentru un astfel de mecanism, în așa fel încât aceasta să, acestea să beneficieze de costuri mai reduse pentru raportare. Și apoi, au mai fost și alte întrebări? De ce credem noi că există definiții diferite între short selling și MIFID și ca să rămână așa și să nu fie aliniate? figurează acest lucru în avizul tehnic și anume, conceptele sunt un pic diferite. Gândiți-vă la scopul, sfera de acoperire a definiției MIFID care e mai larg și aici, în regulamentul short selling, de fapt, E vorba de derogări de la interdicțiile de vânzare în lipsă. Deci e clar că e o, ceva destul de diferit și ni s-a părut logic să rămână așa cum sunt. Cred că am răspuns la toate întrebările ce mi-au fost adresate. Dacă cumva mă înșel, vă rog să-mi spuneți. Da, vă, domnul Kamal, uh, uh, alinierea între diferitele uh, sisteme. Da, e adevărat că există o diferență între cele două și destul de remarcabilă, însă lista aceasta, vreau să spun că e greu de obținut, pentru că nu obținem uh, datele de la partea autorităților uh, uh, naționale, în ciuda calendarului foarte generos. Și dacă să facem ceea ce trebuie să facem în mod corect, ar trebui, într-adevăr, să avem un sistem de actualizare mai frecvent dar mă gândesc că acum e cam de vreme să solicităm acest lucru și s-ar putea uh, ulterior să putem fi în măsură să creăm transparența necesară pentru actorii care intervin pe aceste piețe. Ok, so um, lot of questions also. Da, și au fost adresate și multe întrebări comisiei, mai ales ce planuri aveți. Please. Uh, yes, thank you very much. Mulțumesc. Poate ar trebui să precizez, la, ca urmare a comentariului domnului Lambert, ce spuneam eu este că nu avem uh, dovezi statistice. Dovezile statistice sunt interesante în sensul că restricțiile de la articolul 23 au fost aplicate acțiunilor și a scăzut uh, foarte mult cota acțiunilor. Apoi, observație interesantă, în raportul ESMA, o pagina 101, este că deși avem o observare semnificativă a pragurilor pentru datorii suverane care au fost nerespectate, aproape 10% dintre acestea am observat că autoritățile naționale competente au preferat să nu aplice aceste cerințe în cadrul nerespectării acestor praguri, care ar duce fie la sporirea, fie la scăderea prețului și că această interdicție aproape în mod automat ar fi activată. Însă autoritățile naționale competente au ales să nu uh, activeze aceste interdicții. Însă e nevoie de mai multă cercetare pentru a înțelege de ce aceste autorități naționale competente n-au aplicat interdicția. Uh, se spune în raport pentru că aceste autorități știau care ar fi costurile uh, subiacente și pentru că știau exact care era situația. Ar mai fi fost un alt eveniment de pe piață care ar fi putut explica scăderea prețului și tocmai de aceea acele interdicții pe termen scurt nu au fost activate. Eu cred că toate aceste aspecte trebuie să fie analizate corect înainte de a formula un aviz, o părere. Și întrebarea dumneavoastră referitor la planurile noastre de viitor. Eu cred că avem un mandat pentru că suntem îngrijorați de lichidități, uh, suntem îngrijorați de felul în care funcționează piața, că există derogări, că există discrepanțe între statele membre. Salutăm concluziile ESMA și anume că trebuie să uh, beneficiem de la anumite derogări, dar dacă ești membru de la o platformă, dacă ai aranjamente de formare a pieței care să fie cuprinse pe o platformă în Uniunea Europeană, atunci în mod clar trebuie să poți să beneficiezi de aceste derogări la formarea pieței, pentru că acolo intervine dimensiunea de lichiditate. Dar dacă acest acest lucru poate fi implementat în mod corect și rapid, fără a lansat deja un proces legislativ, ceea ce ar fi cam dificil în momentul de față. E bine, da, suntem de acord cu ESMA pe această concluzie și în um, propunerea ESMA se spunea că dacă ești un formator de piață și dacă ai o poziție short pe o perioadă foarte lungă de timp, nu numai că mai formezi piață, ci și constitui o poziție și atunci să aplică o cerință de notificare și autoritățile naționale de competente au astfel un cuvânt de spus față de ceea ce se întâmplă pe piețele lor. Acum, cu acestea fiind spuse, m-aș concentra pe esențial. Dacă am putea clarifica derogările referitoare la formarea pieței, referitoare la lichidități și activitățile aferente, aș spune că ă, calitatea de membru la o platformă e necesară, dar ni s-ar putea reproșa, păi da, dar dacă începi să ai poziții pe o perioadă mai lungă de timp, atunci înseamnă că trebuie să le și notifici și că asta ar fi o îmbunătățire eficientă și nuanțată a întregului sistem. Și mă gândesc că putem face asta fără schimbări legislative. Însă nu vă pot da din poziția în care mă aflu, niciun fel de garanții. Programul de lucru al Comisiei e deja plin și pauza de vară va fi ocazia să analizăm diferite inițiative pe finanțare durabilă, pe, în, virtu- în beneficiu IMM-urilor și nu cred că mai putem veni cu încă un punct suplimentar pe programul legislativ Trebuie să găsim o soluție pentru a clarifica felul în care se vor transmite aceste notificări um, de formare a pieței și vom lucra împreună cu ESMA. Președintele, mulțumesc. Da, cred că acum avem o imagine mai clară de ansamblu uh, a situației. E clar că avem nevoie de mai multe date pentru a putea înțelege anumite aspecte, însă vom continua să urmărim îndeaproape munca dumneavoastră și aș sugera să fim men- ținuți la curent referitor la evoluția analizei din partea comisiei și despre opțiunile posibile, calea legislativă sau eventual alte instrumente în conjuncție cu ESMA, în așa fel încât să menținem atenția pe acest subiect și să vedem dacă și când la nivel de schimb de opinii, de negociere, ar mai fi nevoie de vreo intervenție pe acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult și cred că putem încheia această lungă sesiune a Comisiei Econ. Vă urez tuturor un weekend plăcut. Următoarea ședință va avea loc luni de la ora 3 și marți dimineață.